Se deschide ședința și aș vrea să vă rog să fiți atenți. Pentru cine dorește să discute mai departe cu colegii, aș vrea să vă rog să părăsiți sala. Bună ziua! Iar pe cei care au venit abia acum, aș vrea să-i rog să ia loc cât se poate de liniște. Primul punct de pe ordinea de zi, dacă nu avem obiecții din sală, atunci considerăm că ordinea de zi este adoptată fără modificări. Nu văd pe nimeni care dorește să ia cuvântul. Punctul 2. Vreau să vă spun că avem interpretare în 14 limbi astăzi. Dosarul electronic al acestei reuniuni va fi disponibil prin aplicația e-meeting și reuniunea va fi transmisă în direct pe internet. O echipă de filmări va urmări astăzi reuniunea noastră pentru canalul de televiziune german ARD și recomandările formulate de către coordonatori în timpul reuniunii coordonatorilor din 11 iunie v-au fost transmise pe cale electronică și nu am primit nicio obiecție din partea dumneavoastră, așa că le considerăm adoptate. În ceea ce privește adoptarea proceselor verbale din 12 martie și 12 aprilie, acestea au fost adoptate fără modificare. Vă mulțumesc foarte mult și vă propun să intrăm acum în uh, noua noastră etapă, în uh, noua noastră discuție din această reuniune. Știți că această reuniune e oarecum specială față de cele pe care le-am mai avut înainte, pentru că vom avea două părți. Întâi vom asculta comisarul, vom asculta pe domnul Andrew Kaitis, Andrew Kaitis, comisar uh, pentru sănătate și securitate alimentară, pe care îl salut aici, care a venit foarte și îl mulțumim foarte mult pentru faptul că a venit la reuni- în reuniunea noastră. Aș vrea să vă dau cuvântul uh, dumneavoastră imediat și uh, o oră vom avea un schimb de opinii cu dânsul. După aceea vom continua după acest schimb de opinii și după o mică pauză cu mai mulți uh, intervenienți. Vom avea patru, de fapt, coordonatori care vor prezenta uh, lucrările. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc uh, reprezentanților ombudsmanului, Universității din Wageningen, care sunt prezenți de asemenea aici, care vor putea să dea, uh, să pună întrebări și vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii comisiei. Aș vrea să vă rog să fiți atenți la metodologia acestei reuniuni, pentru că după aceea va fi dificil. Uh, Așa cum am stabilit cu coordonatorii pentru a avea o echitate în schimburile de opinii, am încercat deci să organizăm lucrurile în mod specific pentru ca să putem permite unui maxim de persoane să se exprime. Vom avea după aceea din nou 15 uh, minute domnul, uh, pe domnul comisar care va lua cuvântul și o să fiu foarte strict cu uh, timpul de lucru. După aceea, deci, vom da cuvântul celor patru coordonatori, Pavel Pocci pentru PPE, Pavel Poci pentru Socialiști și Democrați uh, și uh, Ulrike Müller pentru ALDE și încă colegului de la Verzi, iar apoi uh, domnul comisar va putea să mai țină un discurs de 10 minute și apoi, dacă nu mai sunt și alte întrebări, o să dau cuvântul celorlalți patru coordonatori Hazecam, Rivazi, Mirei Dornano din partea FDD și Filip Luazo din partea ANF. și apoi comisarul va răspunde tot așa timp de 10 minute, după care voi da cuvântul celor doi coraportori, Norbert Linz de la PPE și Bart Stas din partea verzilor, două minute fiecare de întrebări și comisarul va avea 10 minute, 5 minute, îmi cer scuze, pentru ca să răspundă la aceste întrebări, după care vom avea concluziile. Aceasta uh, va concluziona prima parte a discuției noastre, iar apoi a doua parte Um, în a doua parte vom avea um, o um, discuție cu toți deputații, vom avea mai întâi raportorii, coraportorii și apoi membrii comisiei care vor putea lua răspunsul, cuvântul, vom avea un catch DI și fiecare deputat va putea să pună întrebări uh, invitațiilor noștri de astăzi. Aceasta este deci procedura pe care o vom urma în această reuniune. Vă rog să aveți uh, răbdare, fiecare se va putea exprima și după cum uh, vă spuneam, fiecare trebuie să o facă în ordinea pe care am precizat-o. Astfel s-a decis cu coordonatorii. Fără să mai uh, încerc să consum prea mult timp, aș vrea să dau cuvântul domnului Andrew Gatis, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru prezența sa aici și dau cuvântul 15 minute. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cetățenii europeni se așteaptă la o alimentație sănătoasă și au dreptate. Însă, în timp ce trebuie să îndeplinim diferite imperative alimentare, nu mai este suficient să o facem. Din ce în ce mai mult cetățenii au îngrijorări cu privire la felul în care este produsă um, alimentația lor, sustenabilitatea lor ei și felul în care funcționează lanțul alimentar sau protecțiile. Uh, sistemul uh, alimentar este din ce în ce mai uh, este din ce în ce mai inclusiv în ceea ce privește procedurile de producție și o implicare a cetățenilor este și ea de dorit în procesul de decizio- decizional al acestui sector Uh, aceasta fiind facilitat și de mass media socială și de inovarea digitală. Nu putem să avem așteptări și sociale decât dacă învățăm ceva din provocările actuale și dacă continuăm uh, să uh, ținem cont de toți cetățenii. Eu zic că este foarte important uh, să țin, ascultăm cetățenii și de aceea vă mulțumesc și mai mult că m-ați invitat aici. Permiteți-mi să subliniez un lucru. Această comisie și cu mine avem același obiectiv, să avem securitate, protecție a sănătății animale uh, și a, a oamenilor și să avem și standarde de mediu. Uniunea Europeană are un sistem, cel mai strict sistem de uh, aplicare a pesticidelor din lume care uh, a fost lucru care s-a arătat și de că, în studiile făcute de către Autoritatea Europeană pentru Alimentație și uh, Securitate um, și uh, în ceea ce privește lista cu substanțele adoptate la nivelul Uniunii Europene. Apoi, toate aceste elemente care sunt adoptate de către agenție sunt și aprobate de către statele membre. Comisia a considerat că trebuie retrase cât mai multe substanțe active de pe piață dacă nu sunt uh, sigure. Uh, din, uh, încă de la regulamentul din 2011, Comisia a luat decizii de non-aprobare 22 uh, la număr sau de non-renoire a, a aprobărilor științifice. Deci sistemul este atât de strict încât multe întreprinderi nici nu au, mai, au decis să nici nu-și mai înainteze substanțele pe care le foloseau uh, pentru aprobare pentru că nu vor trece testele. Aceasta este cazul la 18 substanțe active. Comisia nu ezită să restrângă folosirea unor anumitor uh, produse și substanțe imediat. De exemplu, uh, eliminarea a trei uh, substanțe neonicotinoide în aer liber arată aceeași, uh, aceeași afirmație. Sunt conștient însă că, în ciuda eforturilor noastre, unii deputați din Parlamentul European consideră că încă Totuși, Comisia nu este destul de severă atunci când e vorba de eliminarea unei substanțe când există un risc de evaluare negativă din partea EFSA. Eu aș dori totuși să rectific aceste chestiuni și să vă dau un exemplu concret. Serviciile mele organizează o comisie de anchetă în iulie pentru patru substanțe active pe care noi am dorit să le eliminăm în urma evaluării de risc negative din partea EFSA. E vorba de melanciaină, pinatrazină și alte două. Statele membre uh, nu doresc însă să urmeze aceste recomandări și vor să-și păstreze anumite produse pe piață, deci lucrurile nu sunt clare. Aceasta e numai pentru ca să vă arăt hotărârea mea, dar nu numai, ci pentru a vă arăta și cât de dificilă este sarcina Comisiei. Stimați deputați, uh, legislația adoptată de către Parlament și de către Consiliu este foarte strictă. În același timp, nu există un sistem perfect. Deci, eu cred că ar trebui să modernizăm acest uh, sistem și să învățăm din lecțiile din trecut. Modernizarea mm, uh, lanțului alimentar, experiența acumulată cu glifosatul ne poate ajuta să facem o evaluare mai bună a riscului în lanțul alimentar și să vorbim și despre riscurile de sustenabilitate. Am propus regu revizuirea regulamentului cu privire la legislația alimentară generală. Probabil că mulți dintre dumneavoastră își amintesc când am prezentat revizuirea aceasta în fața Comisiei Envi în aprilie. Însă, permiteți-mi totuși să mai repet încă o dată care sunt propunerile noastre. Se încearcă îmbunătățirea în trei domenii importante. În primul rând, o îmbunătățire a transparenței în evaluarea riscului prin asigurarea uh, oamenilor de știință și a cetățenilor pentru ca ei să aibă acces la informații cheie într-un moment precoce și atunci când e vorba de um, informații care ar putea să fie confidențiale. Apoi, n-ar trebui să se aducă niciun prejudiciu um, um, responsabilității acestor informații. Un studiu, de exemplu, va putea să fie pus la dispoziția industriei, dar va putea să, industria va putea să primească și recomandări înainte ca o autorizație să fie înaintată. În circunstanțe excepționale, Comisia poate să ceară să se mandateze studii suplimentare de verificare. Propunerea încearcă așadar o îmbunătățire a implicării statelor membre a Parlamentului European, a ONG-urilor, și a structurii guvernamentale a EFSA, fără să încerce să împiedice structura de independ- independentă a EFSA. Comunicarea cu privire la riscuri uh, dintre Comisie și statele membre, actorii principali și publicul general trebuie să funcționeze de asemenea foarte bine. Această propunere va duce la beneficii considerabile și va îmbunătăți încrederea cetățenilor în acest proces. Eu nu sunt singurul care consideră așa ceva. Acest lucru s-a întâmplat și când Helmut Bacher Schadern din Global, de la Global 2000, una din inițiativele cetățenești care s-au făcut pe acest domeniu, dar uh, în același timp și prietenul meu uh, dedicat mi-a uh, trimis această carte cu dedicație. Este o carte extrem de importantă. E vorba de glifosat și se numește Glifosat Top Secret. Și mi-a dedicat această carte cu cuvinte foarte foarte impresionante. Stimate domnule comisar, pe 4 martie 2016 dumneavoastră ați spus că toate studiile ar trebui să fie declasificate din cauza interesului covârșitor public. Pe 11 martie 2018 dumneavoastră ați venit cu o propunere legislativă foarte puternică. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Deci, nu numai că uh, vedem că trăim pe aceeași planetă, singura de altfel pe care o avem și pe care trebuie să avem, de care trebuie să avem grijă, ci vrem să încercăm să facem această propunere realitate, să ne asigurăm că nu avem nicio suspiciune și nicio lacună care să creeze victime pe parcurs, victime ale acestui sistem și care să ne pună în pericol sănătatea. Așa cum a scris și Helmut pe uh, coperta cărții sale. Trebuie să folosim acest sistem așa și să-l protejăm, pentru că dacă nu-l folosim cum trebuie, vom pune în pericol sănătatea noastră. Comisia Envi a început să lucreze la această propunere și vă rog pe toți să susțineți această propunere pentru ca propunerea legislativă finală să poată să fie încheiată înainte de mandatul acesta. Însă acesta nu este singurul uh, domeniu în care putem să ne îmbunătățim ne, noi încercăm să evaluăm legislația și uh, din perspectiva și, uh, și în domeniul refit, încercăm să vorbim și despre rezidurile pesticidelor și salut uh, concentrarea Parlamentului asupra acestui aspect. Dincolo de raportul Parlamentului European, Domnul Pavel Poci, membru în Parlamentul European, a analizat și implementarea regulamentului cu privire la protecția plantelor, iar cercetările pe care le-a făcut Parlamentul până acum au produs deja un studiu pe subiect. Avem și mecanisme de evaluare științifică pe pesticide, iar concluziile auditărilor făcute de către Comisie în statele membre ne ajută și acestea foarte mult. Trebuie să ne asigurăm că toate rezultatele pe care le-am obținut vor intra în analiza Comisiei în momentul în care vrem să facem progrese. Dincolo de aceasta, eu am avut foarte multe discuții despre sistemul acesta și aș vrea să răspund a unor îngrijorări pe care le-am preluat din lista de întrebări pe care mi le-ați trimis în scris și pe care le-am mai discutat și cu alții dintre dumneavoastră în alte reuniuni. Sunt uh, conștient de criticile repetate cu privire la extinderea uh, Uh, procedurii de uh, aprobare a substanțelor. Aici însă eu trebuie să respect legislația. Dacă statul membru uh, este în întârziere în finalizarea evaluării, întreaga procedură trebuie să fie întârziată. Ceea ce se întâmplă, din păcate, din când în când, în, se întâmplă în anumite cazuri. În anumite cazuri, deci nu pot să retrag o substanță de pe piață pentru că autoritățile statelor membre și nu companiile sunt cele care sunt de vină cu această întârziere și ar fi el ilegal să, să, fac, să le retrag. Deci nu am nicio altă alegere decât să extind aprobarea substanței respective. Știu că nu este o procedură satisfăcătoare și am scris statelor membre pentru a le ruga să-și îndeplinească sarcinile și pentru a ca să accelereze analizele lor, însă din păcate n-am avut prea mult succes. În ceea ce privește critica despre folosirea informațiilor care trebuie confirmate. Nu înțeleg de ce oamenii folosesc această posibilitate în abuz. Pentru că este o posibilitate care este prevăzută de legislație. Noi folosim procedura numai în linie cu reglementarea. Ea spune că este nevoie de informații suplimentare de confirmare doar atunci când se impun noi cerințe în timpul procesului de evaluare sau ca rezultat al unor noi descoperiri științifice sau descoperiri tehnice. Am uh, discutat și cu ombudsmanul pe subiect, iar noi am dezvoltat documente um, pentru ca să putem combate această lacună. Câteodată este foarte greu să fii foarte strict, trebuie să ceri informații din partea companiilor, trebuie să le ceri să respecte progresele în domeniul științei. Uh, iar, uh, de asemenea, vreau să mai reacționez și la critica cum că documentele noastre sunt întotdeauna în întârziere, mai ales cele de îndrumare. Da, este așa, în ciuda eforturilor pe care le facem. Uh, realitatea este că aceste documente trebuie să fie aprobate de către statele membre și câteodată este foarte dificil să găsim o majoritate solidă. Poate că răspunsul e să depolitizăm astfel de documente și să lăsăm în mâna oamenilor de știință aceste lucruri. Și sunt foarte curios care sunt opiniile dumneavoastră despre asta. Acum, directiva începește utilizarea durabilă a pesticidelor, spune că trebuie să reducem riscurile pentru sănătate și pentru mediu. Acum, pentru a obține rezultate, directiva trebuie să fie implementată în mod riguros, iar pentru asta e nevoie de investiții din partea tuturor. Anul trecut, un raport al Comisiei privitor uh, um, la implementarea directivei în ciuda faptului că toate statele membre au adoptat planuri naționale de acțiune, au existat variații foarte mari între diferitele planuri de acțiune ale statelor membre, în special în ce privește țintele măsurabile și calendarul pentru respectivele acțiuni. E bine, aceste lucruri trebuie să se schimbe. Statele membre, în momentul de față, își revizuiesc planurile naționale și planurile revizuite trebuie să includă, în mod clar, ținte obiective măsurabile. Comisia face audituri în patru state membre pe implementarea acestei directive. Și alte audituri sunt planificate în anii care vin. De asemenea, lucrăm cu statele membre pentru a dezvolta niște indicatori de risc armonizați, tocmai pentru a evalua impactul utilizării pesticidelor și dumneavoastră, ca eurodeputat și ca membri acestei comisii, aveți un rol crucial. Deci vreau să profit de această ocazie pentru a vă ruga să concentrați dezbaterea dumneavoastră pe planurile naționale de acțiune în fiecare din statele pe care le reprezentați. Reducând riscurile asociate cu pesticidele e și un obiectiv al viitoarei propuneri de reformă a PAC. Aceasta tocmai a fost publicată pe 1 iunie. Merită observat că anumite aspecte ale directivei utilizării durabile sunt incluse acum în regulile de condiționalitate. Asta înseamnă că anumite plăți ar putea fi refuzate dacă fermierii nu uh, respectă conformitatea cu această directivă. E vorba de o utilizare durabilă a pesticidelor și statele membre ar trebui să contribuie la asta. Stimați eurodeputați, vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră și pentru munca deosebită pe care această comisie o întreprinde. Aștept cu mare interes raportul dumneavoastră și vă asigur că concluziile dumneavoastră vor fi preluate la comisie, dar vă rog fiți eh, exacti, fiți detaliați și cât se poate de preciși. Vom continua să lucrăm împreună pentru a spori transparența, să construim încrederea și să ameliorăm durabilitatea Eh, sistemului nostru de securitate alimentară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar, spune președintele, pentru această introducere. Sunt sigur că vorbele dumneavoastră vor anima dezbaterea noastră și acum îi dau de îndată cuvântul lui la Delae din partea PP în calitate de coordonatoare pentru prima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. Nu mă îndoiesc de temeiul prezentării dumneavoastră, cu toate acestea mă întreb. Uh, ce se întâmplă cu această nouă procedură pe care ați descris-o? Ați măsurat oare uh, eventualele întârzieri și sporirea costurilor pe care această procedură ar putea atrage după sine? Uh, în special pentru actorii economici și nu vă temeți cumva că până la urmă și oarecum ați spus-o mulți uh, producători să renunțe la depunerea de dosare pentru că procedura e prea birocratică. Nu vă temeți că ați îngreunat încă și mai tare procedura și că, de fapt, veți descuraja fermierii? Sper că uh, vă preocupă în egală măsură echilibrul între transparența cerută de consumatori și necesitatea de a menține un sector economic competitiv fiecare înțelege că realmente trebuie să respectăm mai bine mediul nostru. Uh, spun adesea, agricultorii sunt primii ecologiști, dar, din păcate, uh, ei sunt supuși astăzi și unor schimbări climatice îngrozitoare care uh, aduc pierderi de producție um, și când ca mine se luptă împotriva risipe alimentare, echilibrul e greu de găsit. Însă mă bazez și pe propunerea dumneavoastră pentru ca să găsim împreună acest echilibru. Mulțumim! Domnul Pavel Poci, în partea grupului SID. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar, pentru că sunteți prezent și vă mulțumim pentru susținere. Mulțumim și pentru propunerea făcută în ce privește General Food Law, în ce privește mai ales procedura de autorizare, dar am și eu două întrebări. Pe de-o parte, în propunerea comisiei, nu uh, sunt abordate lacunele de uh, legislație pentru că încă lucrăm la raport de implementare. Apoi, utilizarea inadecvată a articolului 53 din partea statelor membre e probabil lacuna cea mai gravă din toată această legislație și ajungând acum la transparență, chiar dacă avem cea mai bună procedură de autorizare din lume. Până la sfârșitul procedurii, uh, un comitet uh, care e uh, legat doar de uh, ceea ce le dictează ministrul lor din statul membru să voteze, uh, sunt cei care decid. Și iată, eu mă întreb cum astfel de lacune pot fi compensate. Asta e întrebarea mea. Mulțumesc. Acum, doamna McIntyre, din partea ECR. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru prezență. Prima mea întrebare e următoarea. Cu introducerea propunerii dumneavoastră, General Food Law și exercițiul REFIT, care e în curs, în ce privește regulamentul 1107, uh, e just oare să spunem că, pe de-o parte, Comisia e conștientă că există uh, slăbiciuni, lacune în sistem care trebuie aportate și, în al doilea rând, că Comisia deja face uh, ameliorările necesare. A doua mea întrebare se referă la transparență. Într-o ședință anterioară, reprezentanți ai EFSA, respectiv ECA, au fost de acord că mai multă transparență ar fi o ameliorare pentru întregul sistem. Cum sunt integrate aceste opinii ale agențiilor europene în revizuirea legislației? Bună oară! Beneficiază ele de o poziție privilegiată în procesul de consultare comparativ cu uh, entități uh, exterioare? tema transparenței este singura manieră de a uh, restaura încrederea în sistem sau există și alte mijloace care ar putea ameliora încrederea? Domnilor Petroalde. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici. Propunerile Comisiei despre General Food Law va fi discutată cu siguranță și în alte reuniuni și eu vreau să mă concentrez de aceea pe o singură problemă care mie mi se pare centrală pentru această comisie. Motivul pentru care avem Comisia pentru Pesticide este nu pentru că regulamentul 1107 pe 2009 în anumite domenii precum transparența și recunoașterea reciprocă a, adop- a, a pro, produselor ar putea să fie îmbunătățită, ci pentru că aceste funcționări ale sistemului uh, au legătură foarte mare și cu riscurile și cu o parte din uh, comunicările pe care le facem noi în legătură cu riscurile nu ajung la cetățeni, ceea ce nu face decât să submineze încrederea în mecanismele noastre uh, pentru protecția consumatorului la nivel european. Mi se pare de aceea absolut elementar și esențial să îmbunătățim comunicarea și mi se pare foarte bine că dumneavoastră ați preluat punctul de comunicare mai bună în uh, propunerea dumneavoastră de revizuire. Oricum, acesta însă nu conține decât principii generale al unui act delegat pentru crearea unui plan general pentru comunicarea cu privire la riscuri. De aceea, eu aș dori să știu dacă puteți să ne spuneți cum vă vedeți dumneavoastră punerea în aplicare concret a acestei dispoziții și cum facem ca foarte multe discuții pe care le purtăm aici în uh, comisie să poată să fie evitate pe viitor. Mulțumesc! Merci à vous. Mulțumesc pentru această primă serie de întrebări. Domnule comisar, 10 minute aproximativ pentru a ne răspunde. Mulțumesc foarte mult. Și începe cu întrebarea doamnei Dulae costurile, da, și competitivitatea. Eu cred că propunerea nu descurajează inovația și este foarte importantă pentru că avem nevoie de inovație în uh, acest domeniu. Vreau să vă spun că noile cerințe relative la notificare, mai ales în cazul renuirilor, Notificarea a statutului, e bine, mie nu mi se pare o procedură foarte costisitoare. Apoi, organizarea de întâlniri uh, înaintea depunerii uh, cererii de autorizare, um, mai ales uh, cu IMM-urile, dar cu tot orice reprezentanță a industriei, vor reduce timpul de autorizare și poate că uh, vor interveni mai puțin întrerupere ale procesului de evaluare, pentru că nu va fi uh, necesară solicitarea repetată de informații din partea companiilor. Eu cred că propunerea este echilibrată și că ne va ajuta să reducem întârzierile. Și din punct de vedere al costurilor, nu cred că stăm așa de rău. Ce privește uh, competitivitatea și temele de mediu, sigur că, din punctul meu de vedere, transparența și posibilitatea de a ajuta IMM-urile în special să-și prezinte dosarele, documentele în mod adecvat, încurajându-le să fie atentă la temele mari de dezbatere în ce privește consumul public, ne va permite până la urmă să obținem mai multă claritate, dar și mai multă încredere, precum și soluții prietenoase cu mediul. Trecând la întrebarea domnului Poci, mai întâi despre uh, utilizarea eronată a articolului 53. Da, multe state membre au cerut astfel de autorizări urgente, într-adevăr. Acestea sunt limitate, dar astfel de autorizări urgente trebuie să fie justificate, ținând seama de dăunătorii în cauză și de alternativele de a-i uh, stârpi. Acum examinăm uh, mai multe rapoarte EFSA și reflectăm la pașii pe care trebuie să-i mai urmăm. În acele țări vizate de această situație. Repet, um, autorizările de urgență. Comitetele PAF, da, cu doi ani în urmă s-au prezentat niște propuneri pentru a organiza sistemul de vot în comitetele PAF în mod transparent. Asta ne-ar ajuta. Altfel, dacă continuăm în același fel, ascunzându-ne în spatele comisiei, ei bine, uite, au trecut uh, doi ani și lucrurile sunt în mâna colegislatorilor și noi nu am văzut din partea colegislatorilor niciun fel de apetit de a remedia această situație. Însă, într-adevăr, e vorba de transparență de aceste uh, comitete care decid în cele din urmă. Comitetele PAF. Acum, Doamna McIntyre, da, pot să vă confirm că propunem o revizuire a General Food Law uh, valoarea de impact și de risc e importantă, linii directoare noi, um, pot fi uh, considerate confidențiale, introducerea proceselor de verificare în ce privește calitatea studiilor propuse de industrie și implicarea autorităților din statele membre în activitățile EFSA. elemente, elemente care au rezultat în urma procesului de consultare și reflectă viziunea și așteptările societății civile. E ceea ce intenționez să intenționam să explic în uh, introducerea mea. Sigur, ați vorbit uh, despre transparență. Nu există decât o singură modalitate pentru a ameliora încrederea. Sigur, e nevoie de încredere și trebuie să utilizăm transparența tot ce ne oferă ea, dar în al doilea rând trebuie să ameliorăm capacitățile științifice ale EFSA. E nevoie de mai multe instrumente dacă apar controverse între diversi oameni de știință, cum putem găsi un sistem de arbitraj pentru a obține rezultate între uh, opinii științifice divergente și trebuie să cerem tot mai multe studii, mai ales în uh, situațiile care uh, sunt controversate. Dar nu vorbim doar de încredere, ci vorbim de resurse umane, de felul în care putem susține EFSA din punct de vedere financiar. Pentru a atrage mai mulți oameni de știință, tot mai mulți oameni de știință, din orizonturi diferite. Sigur, e nevoie și de posibilități de a include tot mai multe state membre într-un același proces ca să poată fi uh, parte la decizie. Și, în fine, comunicarea riscurilor. Dacă continuă cacofonia la care asistăm astăzi, nu avem nicio șansă să obținem ce ne dorim, pentru că avem diferite mesaje, actori diferiți, informații uh, distorsionate, interpretări diferite și, până la urmă, uh, firește, încrederea dispare. Cred că trebuie să atragem atenția tocmai asupra comunicării riscurilor aceeași întrebare din partea lui Ulrike Müller. Știți că această comunicare a riscurilor e un proces foarte complex. Implică mulți actori. La nivel de evaluare, sunt mai multe organisme care evaluează la nivel național, apoi EFSA și apoi în afara UE, bunora aia și tot așa. Există foarte mulți actori și fiecare transmit un alt mesaj societății ca manager de risc, statul membru, Comisia Europeană, Parlamentul European, în mod parțial, avem nevoie cu toții să vedem cum putem să obținem mai, o comunicare mai coerentă. Nu e vorba să uh, intervenim în sectorul unui alt evaluator al riscului. Fiecare trebuie să se ocupe de parcela lui, dar până la urmă totul se reduce la felul în care comunicăm aceste lucruri. E nevoie de planuri anuale și să vedem cum putem avansa. Alminteri, vom rămâne în situația curentă. Merci, monsieur le commissaire. Vă mulțumesc, domnule comisar, și iată-ne intrând acum în cea de-a doua secvență. Doamna Van de Cam din, par, Cam din partea GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, am o întrebare în ceea ce privește transparența. Comisarul ne-a explicat, domnul comisar ne-a explicat cum trebuie îmbunătățită transparența în ceea ce privește analiza de risc. Am o întrebare totuși. Cum se poate identifica sau chiar mai bine de atât, preveni faptul, ă, copierea textelor care provin de fapt de la sectorul industrial. Este vorba în special despre evaluările pe care le realizează sectorul industrial. Mă întreb dacă grație propunerii dumneavoastră s-ar putea evita această situație. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Michele Rivazi, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Andriu Caitis, pentru prezența dumneavoastră în rândul nostru astăzi. Vreau să vă întreb dacă știți cumva de faptul că președintele Juncker, în discursul său în privința stării Uniunii în 2017, a anunțat crearea unui grup de lucru pe tema subsidiaritate și proporționalitate. Um, ideea era de a face un tur de orizont pe toate textele legislative și pentru a vedea care este plus valoarea Europei și ce se poate acorda pe de altă parte statelor membre, ce ar trebui să rămână mai degrabă în, la, la latitudinea acestora. Ori am auzit că ar exista o propunere cum că tot ce înseamnă pesticide și organisme modificate genetic ar fi pasate de către Comisie statelor membre cu binecuvântarea comisiei. Îmi puteți uh, confirma sau infirma acest lucru, faptul că Comisia Europeană ar fi propus pasarea dosarelor pesticide și OMG-uri către statele membre, pentru că dacă așa stau lucrurile, nu mai văd de ce încercăm să construim Europa. Dacă e vreun sector în care într-adevăr e nevoie de armonizare la nivel european, ei bine, tocmai sectorul pesticidelor este acesta. Noi am vrea chiar să se meargă mai departe. Europa să se ocupe și de substanțele active și de produse. Și produsele să nu rămână doar la nivelul statelor membre, pentru că aici se înregistrează uriașele diferențe. Și apoi și uh, competențele agențiilor sunt diferite de la un stat membru la altul. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Mirei Dornano, din partea FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Într-un răspuns din 3 octombrie 2017 afirmați următoarele lucruri. Agenția Europeană a Produselor Chimice a concluzionat în, în luna martie 2017 cum că clasificarea glifozatului drept substanță cancerigenă nu este justificată. Aceeași concluzie este și cea care aparține EFSA și multor altor uh, organisme, inclusiv uh, autorități din Canada, Australia, Noua Zeelandă și Japonia. Haideți să vedem ce se întâmplă în aceste țări, atâta timp cât dumneavoastră le dați drept exemplu. În Canada, Cantitățile de pesticide vândute au crescut cu 27% între 2006 și 2012. 71% dintre acestea Uh, au înregistrat uh, creșteri pentru vânzările de glifozat. Pentru Australia, cabinetul de luat arată că în 2013 două treimi din producția agricolă a țării se datorează pesticidelor, 17 miliarde de dolari australieni pe an. În privința Noii Zeelande, aceasta este cunoscută pentru pulverizările de pesticide făcute din elicopter și avion, inclusiv asupra zonelor populate. Deci Noua Zeelandă e departe de a fi un exemplu în acest domeniu. Asta ca să nu mai vorbim despre utilizarea de DTT de către Noua Zeelandă, pesticid cunoscut drept un, unul extrem de periculos, și care a fost uh, interzis în marea parte, în marea majoritate a țărilor. Australia și Noua Zeelandă nu l-au interzis decât în 1980. În Japonia, uh, organul de evaluare, de asemenea, nu e nici de cum un exemplu bun de urmat. Domnule comisar, nu cumva considerați că Comisia, care ar trebui să fie apărătoarea sănătății publice europene, ar avea de câștigat dacă ar recunoaște controversa științifică în privința glifozatului? Și asta mai degrabă decât să-și apere poziția bazându-se pe niște analize ale unor țări care și-au uh, demonstrat de-a lungul anului, anilor uh, poziția foarte complacentă vis-a-vis -vis de pesticide. Mulțumesc! Domnul Loazu are cuvântul. Vă mulțumesc. Nu cumva este o problemă de guvernanță la nivelul EFSA? Pentru că EFSA afirmă în continuare că toate lucrurile merg minunat. Dar ar trebui uh, acordată oare mai multă mm, răspundere EFSA? Pentru că e vorba despre o agenție în care, ale căror proceduri sunt contestabile. Descărcarea bugetară a fost refuzată pentru EFSA din cauza proastei gestionări și 86% din experți, de experții EFSA, se află în conflict de interese cu industria. Aș vrea să știu ce aveți de spus în aceste privințe. Ă, știți, suntem în toiul Cupei Mondiale. Permiteți-mi să fac o paralelă. Când o echipă ratează un meci, atunci se schimbă echipa. Dacă se pierd mai multe meciuri la rând, se schimbă antrenorul de, mă întreb de ce nu ar trebui ca conducătorii EFSA să poarte răspunderea problemelor acestei agenții. Pentru că, până la urmă, această structură este departe de a fi satisfăcătoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru acest, această, acest set de întrebări. Voi da acum uh, cuvântul domnului comisar, care va răspunde timp de 10 minute acestora. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Voi, între... Voi începe cu prima din partea doamnei Hazekamp. Este Știți, studiul respectiv poate a fost uh, fals sau uh, inventat, dar totuși există o serie de instrumente care sunt propuse pentru a asigura uh, calitatea studiilor științifice EFSA și care vizează o serie de elemente, printre care consolidarea sistemului nostru de auditare. O serie de laboratoare care uh, au uh, figurat în studiile EFSA vor dispune de instrumente de auditare consolidate. Da, avem o propunere generală pentru a avea un fel de registru al, comis al studiilor comisiei și probabil că uh, acest lucru va permite în parte soluționarea problemelor despre care vorbeați dumneavoastră. Vorbeați despre o abordare echilibrată între oamenii de știință, marele public. Ei bine, cred că această problemă legată de rapoartele false ar fi uh, rezolvată așa. Doamnă Rivazi, ați vorbit despre subsidiaritate și proporționalitate. Eu nu am auzit de o astfel de propunere. Este pentru întâia dată că mi-e dat să aud așa ceva. Habar nu am, vă recunosc. Uh, eu cred că e vorba despre informații nefondate. Pur și simplu nu a existat o astfel de propunere. Este pur și simplu un fake news. Evident că ne dorim Europa, bineînțeles. Și ne dorim un plus de solidaritate. Și, evident, acum este momentul să se discute diferite chestiuni de foarte mare importanță, printre care și o mai bună evaluare la nivel european. Dar, într-adevăr, trebuie să discutăm și despre o mai bună evaluare la nivel național. Nu putem exclude statele membre, pentru că este vorba despre condiții diferite din punct de vedere geografic, climatic, agricol, fel și fel de diferențe. Și, bineînțeles, trebuie îmbunătățite și sistemele naționale, în ceea ce privește controlul. Apoi, glifozatul, la care tot revenim chestiunea generală este utilizarea durabilă a pesticidelor. În Uniunea Europeană avem o directivă în privința utilizării durabile a pesticidelor și avem un sistem de management integrat al dăunătorilor cu planuri uh, integrate. Eu cred că trebuie discutat la nivel internațional în privința utilizării durabile a pesticidelor. Se, dis- se discute la OMC, în Organizația Internațională pentru Produsele Fitosanitare, se poate discuta și în bilateral cu partenerii comerciali ai Uniunii Europene în privința suprautilizării pesticidelor, dar totuși nu este vorba doar despre glifosat. Este vorba despre deci, nu poți să Deci glifozatul se știe că este, a fost clasificat deci puțin probabil uh, cancerigen. Eu cred că într-adevăr trebuie îmbunătățit cadrul de reglementare și să li se permită uh, agricultorilor să folosească pesticide într-un mod mai responsabil și mai durabil. dar totuși nu trebuie arătate neapărat cu degetul organismele de mm, evaluare. Iar EFSA își continuă activitatea pe marginea glifozatului. Ehm, studiază rezidurile ă, de glifozat în alimente și ă, acestea deocamdată se consideră drept ă, sigure, dar activitatea continuă la nivelul EFSA. această dezbatere nu a luat nici de cum sfârșit, din potrivă, ea continuă și la nivelul EFSA. Dar uh, independența agenției este de netăgăduit. Și până la urmă, studiile științifice pomenite sunt studii de încredere, indiferent că este vorba despre cele europene, canadiene sau americane. În ceea ce privește conflictul de interese, și posibilitatea de a dezechilibra mm, această ecuație, în noul uh, organism de gestionare, statele membre nu vor fi uh, manageri de risc. Deci organismul de management trebuie să fac, să-și ia angajamentul de a uh, acționa în mod independent și apoi declarația de interese se face an de an, iar întrunirile sunt publice, așadar există o evaluare din partea publicului continuă în privi- asupra activității acestor organisme. Nu trebuie să ne concentrăm uh, doar pe chestiunile administrative, nici de cum. Uh, chestiunile de evaluare științifică, de fapt, sunt cele mai importante. Noi uh, sprijinim uh, financiar uh, suplimentar EFSA. Vrem să vedem dacă putem aloca 62,5 milioane de euro pe an către EFSA pentru a sprijini capacitatea financiară a acestei agenții. Ideea este de a spori independența EFSA. Vă mulțumesc, domnule comisar. Da, voi da acum cuvântul celor doi coraportori. Norbert Linz are cuvântul din partea PPE. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți să discutați cu noi aici, în comisia noastră. Vă sunt foarte recunoscător și pentru că ne dați răspunsuri clare, câteodată chiar la întrebările tendențioase sau neserioase care se pun aici. Domnule comisar, în momentul de față, 75 de substanțe așteaptă decizia finală a Comisiei cu privire la aprobarea lor. Dacă te uiți atent la ele, se vede că 33 de substanțe deja au trecut de cele șase luni care sunt stabilite de către comisie în uh, documentul oficial și pe care le-a uh, transmis EFSA deja către comisie de mult. 20 și ceva de substanțe din ele așteaptă așadar o sentință deja de peste un an, iar la 13 dintre ele, um, de fapt, părerea EFSA există deja dinainte de 2017. Cum vă explicați aceste întârzieri din partea Comisiei, ca să fiu și eu puțin răutăcios? Comisia totuși se consideră ca uh, fiind uh, apărătoarea tratatelor și dacă ne uităm atent, am putea să ajungem la concluzia că nu prea apără tratatele, ba chiar nu le respectă. A doua întrebare merge în direcția transparenței în comisia ordinară, așa cum a fost abordată ea și de către colegi care cer mai multă transparență din partea industriei, dar în general multe lucruri nu sunt foarte clare. Nu se știe exact cum se lucrează la diferitele aspecte tematice și cum se iau deciziile. Aș fi vrut să aflu mai multe, dacă puteți să-mi spuneți mai multe despre cum vede Comisia procedura aceasta pentru ca să fie mai transparentă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Linz. Acum, domnul Bart Stas pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră la dezbatere. Aș vrea să vă pun o întrebare cu privire la propunerile pe care ni le-ați făcut uh, cu privire la confidențialitate în legislația alimentară generală. Am citit propunerea dumneavoastră și dacă ar fi să o compar cu exigențele existente, documentul 49 din 2001 cu privire la accesul publicului la documente și dacă îl compar cu convenția de la Arhus, cum evaluați dumneavoastră aceste propuneri? Propunerile dumneavoastră vi se par mai stricte, mai complete sau vi se pare că merg în aceeași direcție ca aceste două tipuri de legislație pe care tocmai le-am citat? A doua întrebare. Știți că există propuneri care circulă pentru ca să creăm un fel de fond în care industria ar putea să contribuie mai mult. Acest fond ar putea să fie folosit pentru a face uh, și studiile științifice, uh, pentru folosirea pesticidelor, pentru ca să avem mai multă transparență față de public și pentru ca să dăm impresia că aici e vorba de studii independente. Ce părere aveți dumneavoastră despre această cale de studii independente și dacă nu considerați că este bine, vă întreb dacă puteți să faceți contrapropuneri. Mulțumesc, domnule comisar, vă rog, aveți cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Nu am prins întrebarea domnului Linz. Cred că, în general, am înțeles că e vorba de întârzieri. O chestiune foarte complexă. În primul rând, trebuie să vă amintesc că uh, Comisia a făcut o serie de studii înainte să-și uh, prezinte propunerea de regulament în fața Comisiei uh, competente șase luni uh, avem nevoie de uh, timp, deci pentru că sunt foarte multe proceduri care trebuie să uh, terminate. Am avut foarte multe discuții cu statele membre. Apoi, uh, anumite proceduri dificile arată cât de greu este să găsești un acord în statele membre. În discursul meu inițial am vorbit despre Reuniunea pe care o veți organiza în iulie pe uh, lista substanțelor care încă nu au un statut clar, eu aș fi vrut în urma vizului negativ din partea EFSA să le elimin deja de pe listă, dar statele membre nu susțin așa ceva și de aceea eu acum lansez un apel către dumneavoastră, tocmai pentru ca să vă arăt cum mm, decurg procesele la noi și cât de dificil este câteodată, cât de mult timp necesită aceste procese. Unele discuții din diferite perspective arată că propunerea, că perspectiva pieței este mai importantă, dar aceea nu ține cont de știință. Aceasta discută, practic această perspectivă se gândește la alte aspecte, așa cum e vorba și de perspectiva de mediu. Noi am propus să schimbăm uh, proceduri și să introducem uh, voturi deschise în, la nivelul comisiei competente de fond, pentru că Vrem să încurajăm statele membre să aibă argumente rezonabile și să organizeze aceste dezbateri public. Nu numai Comisia este, se află sub uh, controlul statelor membre, ci, uh, în general, toate propunerile uh, trebuie să fie analizate și de către colegislatori și vedem momentan că nu am putut obține niciun progres. Dacă e să vorbim acum de chestiuni legate de confidențialitate și de clauzele de confidențialitate. Spiritul propunerii noastre a fost orientat spre îmbunătățirea transparenței. Sunt foarte bucuros să facem tot posibilul pentru ca să avem un sistem cât mai transparent. Însă, aplicanții trimit un dosar și uh, Câteodată se, cer uh, informații, se cere să se păstreze confidențialitatea unor informații. Pentru aceasta e nevoie de redactarea unei versiuni neconfidențiale și a unei confidențiale în cu privire la alte studii. Fără întârziere, ar trebui să se transmită totuși uh, versiunea non-confidențială la o dată rezonabilă de la momentul când a fost primită cererea, dacă se consideră că aspectele de confidențialitate sunt uh, respectate. Dacă cererea de confidențialitate nu este respectată, nu este justificată, atunci uh, informația poate să fie publică. sau când uh, toată lumea s-a gândit și la un fond financiar care ar, fi, ar beneficia industriei, dar nu este un lucru foarte ușor de făcut pentru că sunt multe aspecte legate de eh, achiziții publice și alte probleme mai complicate. Am văzut că există foarte multe motive. Numărul înalt de aplicații care au fost eh, evaluate de către EFSA pe zi a fost 450. Majoritatea acestor aplicații nu sunt controversate și nu necesită o intervenție a Comisiei în aceste studii. La fel și cu numărul de studii care au fost făcute pentru susținerea aplicării de autorizație. E foarte dificil uh, procedura de licitații deschise, de proceduri după aceea de aprobare și este și costisitoare pentru că redactarea de studii costă, studii, studii costă bani și acestea sunt de multe ori mandatate uh, și câteodată se cere implicarea financiară a EFSA, ceea ce noi nu suntem, noi nu suntem de acord cu acest lucru. Există multe argumente împotriva acestei propuneri. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsurile dumneavoastră. Văd că toată lumea a putut să-și pună întrebările pe care le dorea. Vreau să știu dacă mai doriți să completați cu ceva, mai doriți să spuneți ceva anume. Eu cred că deja munca principală s-a făcut, s-a mers în direcția care trebuie și în următoarele luni cu siguranță vom vedea progrese. Poate că o să puteți uh, să ne spuneți și uh, atunci când lucrurile mai evaluează, poate și evoluează, poate și prin intermediul unui raport. Vreau să vă atrag atenția încă o dată, spune domnul comisar, că vom analiza concluziile dumneavoastră E foarte important să avem concluziile din partea dumneavoastră, propunerile pe care le-ați făcut și sugestiile dumneavoastră. Să vedem cum putem îmbunătăți sistemul, pentru că la sfârșitul anului vom vedea o imagine de ansamblu a studiilor noastre refit și diferitele evaluări făcute de diferiții implicați și uh, propunerile pe care le-au făcut uh, mai mulți pentru a vedea cum putem îmbunătăți sistemele noastre și cum putem găsi posibilități de a depăși uh, problemele de până acum. Eu vă urez mult succes. Noi am fi foarte bucuroși să putem să avem ocazia să vă ajutăm să răspundem la întrebări. Știu că serviciile noastre vor rămâne aici și vor putea să discute cu dumneavoastră și aspectele tehnice. Eu aș fi însă foarte bucuros să putem colabora pentru că numai colectiv putem să facem progrese. Suntem aici prieteni cu idei comune, idei similare și o carte ca aceasta este un exemplu foarte bun pentru neîncrederea în sistem eu zic că nu, ar fi bine să nu mai fie nevoie să se scrie alte cărți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Vom lucra împreună mai departe. Aș propune să facem câteva minute de întrerupere pentru ca să-l conduc pe domnul comisar și după aceea reluăm lucrările noastre.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 dacă puteți opri discuțiile individuale pentru ca să putem continua cu partea a doua, vă rog. Deci v-aș ruga să începem al doilea panel cu același protocol de muncă. Vom ruga mai întâi uh, pe invitații noștri, Zabine Iulicher de la DigiSante, de la Comisia Europeană să ia cuvântul. Dumnea ei a participat la trilogul uh, pe care l-am uh, organizat. Domnul Finton Butler, care este consilier uh, principal la cabinetul ombudsmanului european, Bob Diderich, care este șef de uh, divizie Mediu, Sănătate și Securitate la OCD și Violete Geisen, care este profesor departamentul fizicii solului și a gestiunii teritoriale la, agricul la uh, și agricultura Universitatea din Wageningen. Principiul este, după cum spuneam, 10 minute de intervenție pentru fiecare, o să dau cuvântul fiecăruia pe rând și apoi o ping-pongul de întrebări și răspunsuri uh, din partea coraportorilor, coordonatorilor și cu același principiu pe care îl avem după aceea. Pentru ca să fie clar, un minut întrebările, două minute răspunsurile pentru membrii panelului și fiecare deputat poate după aceea să mai completeze cu o întrebare suplimentară de 30 de secunde dacă consideră că n-a primit un răspuns satisfăcător. Vă rog de aceea să puneți o întrebare către un interlocutor pentru ca să putem uh, păstra un flux uh, al lucrărilor acceptabil. Aș vrea să dau cuvântul de aceea imediat lui Zabine Iulicher, timp de 10 minute. Vă rog frumos, puteți să vă faceți prezentarea 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi voi folosi cele 10 minute pentru ca să vorbesc despre două domenii în care membrii acestei comisii au pus foarte multe întrebări. E vorba, în primul rând, de informațiile de confirmare în deciziile de aprobare. Au fost foarte multe întrebări de acest tip pentru ca să încercăm să înțelegem sistemul mai bine și pentru ca să vedem cum se aplică sistemul și un alt aspect pe care s-au pus foarte multe întrebări în legătură cu extinderea adoptării substanțelor active pentru ca să se poată finaliza procesul de evaluare. Mai întâi, ca să discutăm despre informațiile de confirmare. E vorba aici de un sistem în care Cererile de informații de confirmare îi obligă pe aplicanți să ofere informații suplimentare după aprobarea ă, substanțelor active Dacă aplicațiile nu sunt înaintate până la termenul respectiv, adoptarea este retras, aprobarea este retrasă. Ceea ce se întâmplă când nu sunt uh, înaintate la timp informațiile cerute. S-a întâmplat, de exemplu, pentru o substanță activă de curând, să nu primim informațiile suplimentare la timp. Aș vrea să subliniez că prin această cerere de informație, de confirmare, ne aflăm în marja prevederilor uh, regulamentului care se ocupă de pesticide, deci 1107 pe 2009, care permite explicit să se supună aprobarea unei substanțe active unei uh, informații suplimentare de confirmare din partea EFSA sau din partea Comisiei Europene. În uh, legislație este prevăzută această procedură de verificare și Comisia a făcut apel la ea atunci când au existat cereri noi care au fost uh, sau, sau cerințe noi în cadrul procesului de evaluare sau în urma progreselor uh, științifice sau tehnologice. În anumite cazuri extraordinare, aceste cazuri uh, de solicitare de informații de confirmare suplimentară s-ar putea să fie necesare pentru decizia finală de aprobare a substanței. Avem deci un cadru și deci va fi foarte important să realizăm că acest cadru a fost uh, întărit, a fost clarificat prin regulamentul actual pe care îl aplicăm acum, comparându-l cu directiva dinainte, unde de asemenea aveam conceptul de informație care este menită să confirme ceva, dar fără să avem un cadru activ. Dacă ne uităm la substanțele active, care uh, în continuare sunt supuse acestei proceduri, înțelegem sensul ei. Comisia a cerut un raport detaliat ombudsmanului exact pe acest subiect în acel în acea cerere, Comisia a explicat uh, cum dorește să aplice procedura de confirmare a datelor și informațiilor. Criteriile pe care le-a stabilit Parlamentul European și Consiliul în regulamentul uh, lor, care sunt punctul nostru, care este punctul nostru de referință, ne permite să adoptăm o substanță activă uh, atunci când uh, facem cererea de uh, informații suplimentare de confirmare. În acest uh, raport noi explicăm că există trei tipuri de informații de confirmare care au fost, necesitate, care au fost cerute de către comisie în baza regulamentului actual. Primul set de informații de confirmare se referă la specificațiile tehnice ale substanțelor active. E vorba de un termen foarte tehnic, dar trebuie să ne gândim la cât de lung este procesul, durează 3 ani și uh, aplicantul trebuie să ofere toate informațiile la început, unde s-ar putea să fie însă vorba de o substanță pilot în care el dorește să facă un prim pas către meșteșugar, către un domeniu anume de producție industrială cu acea substanță. Și pentru ca dosarul să poată să fie la zi și pentru ca aplicantul sau solicitantul să poată arăta că nu există diferențe între cele două specificări, se cere această informație de confirmare. În general, în toate cazurile pe care noi le-am studiat, se aplică procedura cam în procent de 20% și de, în multe cazuri e vorba exact de o specificație tehnică care este necesară în plus pentru ca să putem să obligăm solicitantul să își actualizeze procesul în momentul în care dorește să îl introducă substanța respectivă într-un circuit de producție industrială. Al doilea tip de informații de confirmare se referă la clasificare, la clasificarea substanțelor în conformitate cu uh, regulamentul CLP, avem un sistem unde, la un moment dat, uh, solicitantul trebuie să dea mai multe informații în cadrul procedurii de evaluare. În timp ce evaluarea este în curs și clasificarea substanței se propune, ar însemna că în cadrul procesului de evaluare nu se mai pot oferi informații, dar o nouă clarificare, clasificare în ochii reglementatorului s-ar putea să necesite oferirea de informații suplimentare. Deci când comisia face cereri uh, suplimentare de informare cu un calendar precis, trebuie să stabilească și un calendar foarte precis pentru evaluarea acelor date. Și ultimul caz, atunci când cerem informații de confirmare, este cel în care avem noi evoluții în domeniul științei, unde avem noi orientări care în momentul în care se făcuse solicitarea nu existau sau chiar la momentul concluzionării evaluării nu existau. Deci, toate aceste informații ne arată că uh, informațiile de confirmare sau cererea de informații de confirmare suplimentară sunt un instrument foarte important, au fost prevăzute în regulament pentru îmbunătăți încrederea în procesul de aprobare care a fost uh, care s-a desfășurat. Am informat uh, ombudsmanul în 65 de regulamente în total la care condițiile stabilite uh, în regulament se aplicau, 24 de cereri de informații suplimentare de confirmare și uh, specificările respective. După cum am spus, același lucru se aplică și la substanțele pentru care informații de confirmare au fost solicitate sub uh, directiva din 91, deci cea mai veche. După cum spuneam, aceasta a fost mai puțin bine reglementată, această cerință. Conceptul era deja prevăzut, dar situațiile în care aceste date puteau să fie solicitate nu a fost uh, la fel de bine reglementate. Deci, din perspectiva noastră, avem aici o îmbunătățire între directiva și regulamentul pentru uh, același subiect, pentru că se creează o încadrare mai bună, încadrare mai bună a procedurii de solicitare a uh, informațiilor de confirmare. EFSA este implicată în evaluarea informațiilor de confirmare. Dacă este necesar, uh, se va face și o, un studiu de verificare în statele membre. E vorba de o evaluare foarte profundă a datelor respective. În întrebările dumneavoastră ați întrebat de ce substanțe active cu metaboliți carcinogeni au fost aprobate și ele. După cum am explicat, aceasta a fost necesar pentru că în procesul de revizuire de um, evaluări făcute interpares, adică uh, nu se făcuseră referire la aceste substanțe substanțe în, de către statele membre, dar în, acest, în cadrul ultimelor evaluări s-a văzut de, uh, necesitatea de a mai a, uh, lua informații suplimentare despre acești metaboliți. În ceea ce privește ombudsmanul, Comisia va continua să-și respecte angajamentul, va uh, recurge la cererea de informații de confirmare într-o procedură restrânsă, așa cum este prevăzut în regulament și am vrea să vă amintim că nu aplicăm conceptul de informații de confirmare în legătură cu criteriile de delimitare. Văd că nu prea mai am timp. Aș vrea să vorbesc despre extinderea aprobărilor. E vorba de un subiect foarte important în care am primit de asemenea întrebări la comisie. Procesul uh, de revizuire a aprobării ar trebui să dureze 3 ani, ceea ce este prevăzut în legislație. Pașii prevăzuți la statele membre, la EFSA, sunt bine prevăzuți uh, și încadrați uh, în acest regulament, dar și pasul în care intervine Comisia Europeană, care trebuie să ia o decizie în șase luni. Aceasta are legătură cu întrebarea pe care a pus-o domnul Linz și, într-adevăr, da, sunt întârzieri și pot să vă spun mai multe în detaliu, dar vedem că există destul de multe întârzieri în uh, statul membru care trebuie să evalueze, vedem întârzieri și la nivelul EFSA. Și în procesul de gestiune și în faza de luare a deciziilor se înregistrează și acolo întârzieri la nivelul Comisiei Europene. To, to say that obviously... Aș vrea să mai spun că <clears throat> luarea de decizii e sarcina noastră primordială ca serviciu al Comisiei Europene. Mai vreau doar să subliniez că, în afară de asta, avem o cerere crescândă de acces la informații, acces la documente. Fie că e vorba de <clears throat> întrebări parlamentare și apreciem interesul acordat și ne bucurăm să fim transparenți în munca noastră, dar spun doar că în calitate de manager de risc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 urmărit cu interes. Acum domnul Butler va interveni, tot pentru 10 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cum am spus, doamna ombudsman nu poate fi prezentă astăzi aici, iată de ce vorbesc în numele dumneavoastră astăzi. Câteva argumente preliminare despre rolul ombudsmanului european aici. Ombudsmanul european este un Oficiul statutar al Uniunii Europene este recunoscut în tratate și în Carta Drepturilor Fundamentale. Se ocupă cu suspiciunile de proastă administrație și alte uh, astfel de plângeri. Uh, apoi uh, lansăm anchete, urmarea plângerilor efectuate fie de cetățeni, fie de instituții. Sau poate demara, la rândul său, ombudsmanul decizii din proprie inițiativă atunci când ombudsmanul se ocupă de teme care, uh, asupra care urmează să ia decizii pe baza unor dovezi științifice, ombudsmanul se concentrează pe aspecte procedurale, pentru că nu se poate substitui uh, aspectelor științifice. Urmărește, deci, dacă procedurile au fost corect uh, urmate sau dacă există, pot exista erori de parcurs. Putem califica doar aspectele procedurale. Iar în tema pesticidelor avem de-a face cu așa ceva. Și cred că angajamentul doamnei ombudsman uh, pe această temă a pesticidelor s-a manifestat într-un raport finalizat în 2016. Plângerea care a lansat ancheta a venit din partea ONG-ului Pesticide Action Europe și viza aprobarea unor substanțe active și plasarea acestora pe piață ca pesticide. Și acum am auzit deja, acest domeniu este unul extrem de complex. Iar uh, pentru a putea administra adesea plângeri foarte complexe, uh, împărțim anchetele noastre în patru secțiuni și am să vă explic exact uh, cum s-a durat la lucrurile și care au fost rezultatele. Prima temă se referă la aprobarea Comisiei unor substanțe active și în același timp solicita informații care să susțină acea decizie. Tocmai uh, această procedură pe care s-a vorbit a informațiilor de confirmare. Iar um, plângerea spunea că, în esență, Comisia aprobă, autorizează substanțe fără a dispune de suficiente informații pentru a trage concluzia că substanța respectivă nu aduce riscuri sănătății umane animale sau riscuri pentru mediu. Evaluarea ombudsmanului după această anchetă pe această secțiune, pe această temă, a fost că faptul la rândul ei, Comisia se bazează pe această procedură de informații de confirmare, nu era compatibilă cu legislația și, la vremea respectivă, toate cazurile au fost analizate de ombudsman. Directiva 91414, care se aplica la vremea respectivă. Evaluarea ombudsmanului a fost că faptul că Comisia se bazează pe procedura de informare de confirmare e relevă de proastă administrație. În același timp, regulamentul din 2009, care a intrat în vigoare în iunie 2011, în principiu permite o abordare bazată pe utilizarea informațiilor de confirmare. Opinia ombudsmanului din 2016 este că, potrivit legislației curente, această procedură de confirmare a datelor trebuie utilizată cu mare prudență și în mod limitat. Și asta numai și numai uh, potrivit regulilor ce figurează în regulamentul din 2009. Pe această temă, ombudsmanul a propus comisiei să utilizeze procedura de confirmare a datelor numai în cazuri justificate, strict în acord cu legislația și mai ales din înseamnă de principiul de precauție. Iată prima temă de care s-a ocupat ancheta ombudsmanului. A doua temă. S-au identificat 10 substanțe aprobate de comisie în plângere, potrivit acestei proceduri de informare de confirmare. Și se arăta că aceste 10 substanțe nu ar fi trebuit să fie aprobate pentru că EFSA identificase lacune de date și riscuri. Toate aceste 10 substanțe fuseseră autorizate potrivit directivei 2009, deci în vechiul regim și potrivit aceluia nu exista nicio prevedere specifică că trebuie abordată o procedură de tip informație de confirmare. Ombudsmanul observa că aceste 10 substanțe au fost autorizate cu mulți ani înainte și că Comisia încă nu finalizase evaluarea pe baza noilor informații privite. Iar dacă informația suplimentară n-ar fi fost uh, pusă la dispoziție sau ar fi adus uh, cu sine uh, concluzia că există riscuri, atunci substanțele ar fi fost în uz ani de zile, când de fapt nu ar fi trebuit să fie în uz și că prin urmare, au adus riscuri substanțiale sănătății umane sau mediului. Soluția propusă de ombudsman în acest caz specific a fost deci, pe de-o parte, ombudsmanul nu a fost convins că la rândul ei comisia utiliza uh, informarea de confirmare și atunci a propus să se finalizeze evaluarea acestor substanțe care dura de ceva vreme la comisie și mai apoi tot comisia să ia acțiune în funcție de aceste noi rezultate. Ombudsmanul a cerut aceeași abordare, adică accelerarea acestor tipuri de cazuri care rămâneau pendinte. Cea de-a treia temă ce figura în plângere se referă la faptul că Comisia nu a fost suficient de exactă în abordarea uh, și lansarea unor măsuri um, de atenuare uh, pentru aceste substanțe. Comisia spune că aceste măsuri de atenuare sunt cel mai bine evaluate de fiecare stat membru, din diverse motive, și că un stat membru, în funcție de condițiile care se aplică acolo, e cel mai în măsură să decidă care uh, sunt măsurile de atenuare adaptate cazului său specific. Soluția propusă de ombudsman în acest caz a fost următoarea. Sistemul curent e bazat pe o diviziune între responsabilități între stat, statele membre și Comisie. Totuși, ombudsmanul consideră că în multe cazuri Comisia a fost prea îngăduitoare, lăsând definirea măsurilor de atenuare în uh, cârca statelor membre și a propus că această abordare să fie revizuită de către Comisie, incluzând măsuri de atenuare mai specifice, mai ales în acele cazuri în care EFSA a identificat motive de preocupare pentru anumite substanțe. În fine, pe scurt, citea de-a patra temă din plângere se referea la auditul Comisiei în statele membre, dacă statele membre au implementat măsurile prevăzute de comisie sau. E bine, în acest caz, ombudsmanul propune ca să fie revizuită abordarea de audit a comisiei, ca aceste audituri să aibă loc mai des și într-un ritm mai accelerat. Ombudsmanul a propus ca atunci când comisia retrage autorizație sau modifică autorizare să fie foarte atentă la felul în care această decizie e implementată la nivelul statului membru. Prin urmare, iată ancheta ombudsmanului și propunerile sale. Ce se întâmplă mai apoi? Comisia, în principiu, a acceptat propunerile ombudsmanului și la această etapă ombudsmanul a solicitat comisiei să raporteze după 2 ani în marginea măsurilor luate ca urmare a celor propuneri. Și cum ați auzit, Comisia, mai devreme în acest an, a oferit acest raport detaliat ombudsmanului. Pe marginea propunerilor făcute de ombudsman în 2016. Așa cum știm, uh, organizația PEN Europe, între timp, a scris Comisiei, s-a adresat Comisiei, făcând propriile sale observații în marginea raportului Comisiei. Pan Europe nu acceptă o bună parte a elementelor prezentate de Comisia în raportul său și solicită un răspuns din partea Comisiei pe marginea comentariilor sale ce vizează situația actuală. În această etapă, ombudsmanul nu comentează în niciun fel pe marginea acestor întâmplări. Există totuși și niște date factuale. Din cele 10 substanțe revizuite, identificate de Pan Europe, Raportul Comisiei se referă la faptul că dintre acestea 10, două substanțe, pe baza informațiilor suplimentare primite, au fost restricționate, într-un caz autorizarea provizorie uh, implica faptul că restricția a venit la 5 ani după autorizarea inițială și că în toți acești 5 ani substanța a fost utilizată la o rată care astăzi Comisia recunoaște că nu era adecvată. Și am să închei cu al doilea caz care se referă la melatium. Comisia a decis că va decide limita, va restricționa utilizarea acestuia în interior, nu și în exterior, din cauza păsărilor. Um, Există un proces similar uh, la OMC, însă această substanță a fost în uz 8 ani pe baza unei autorizări care a fost oferită inițial. Comisia recunoaște acum că acea autorizare nu era suficient de restrictivă. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, merci de votre propos. Vă mulțumesc. Iată ce prezentări clare. Dau cuvântul acum domnului Didrich. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a cerut să vă vorbesc astăzi despre principiile OCDE pentru bune practici de laborator, precum și liniile de orientare OCDE, așa cum sunt folosite ele în multe țări, în tot decursul procesului de autorizare pentru pesticide și multe alte substanțe chimice. Precum bine știți, um, Știți foarte bine de ce au apărut aceste bune practici de laborator. Ei bine, pentru a răspunde uh, chestiunilor legate de fraudă în practici din Statele Unite în anii 70. Eu aș vrea să vă ofer o perspectivă mai de ansamblu în privința bunelor practici de laborator care au devenit o normă, un standard internațional și nu doar național. Voi încerca să vă aduc uh, răspunsuri amănunțite la întrebările pe care ni le-ați trimis, dar dacă îmi permiteți, aș uh, încerca să vă ofer așadar o perspectivă mai amplă în privința mm, bunelor practici de laborator drept uh, standard internațional. Pe piețele din țările OCDE se află mai mult de 100.000 de substanțe chimice cu 1.000 de noi substanțe an de an. Și, evident, a asigura o utilizare sigură a acestor substanțe chimice presupune foarte multe resurse, atât pentru sectorul industrial cât și pentru guverne. Răspunsul pe care, cu care pot veni țările la toate aceste chestiuni legate de securitatea acestor substanțe este armonizarea metodologiilor legate de valoarea de risc. Astfel se permite o împărtășire a poverii între țări. Cu cât uh, aceste metodologii de evaluare a riscului sunt mai armonizate, cu atât mai mult uh, activitatea făcută la nivelul unei țări se poate reproduce în celelalte țări. Unul dintre instrumentele puse la punct de către OCD pentru a veni în întâmpinarea acestei probleme este ceea ce numim noi acceptarea reciprocă a datelor. În anii 80, țările OCD au căzut de acord ca dacă un test în privința siguranței unei substanțe chimice este făcut conform liniilor de orientare OCD și principiilor OCD, de bune practici de laborator, BPL, atunci rezultatele acestor teste vor fi acceptate pentru procesul uh, decizional și de reglementare în toate țările din sistem, deci uh, țările OCDE plus șase țări partener. În acest fel evaluăm, uh, evităm barierele netarifare, precum și suprareglementarea și uh, standardele duble. Pe de altă parte, este vorba și de cooperare între statele membre. Un, uh, o evaluare de risc dintr-o țară poate fi folosită, într-o anumită măsură, bineînțeles, și în altă țară. A fost o întrebare Uh, bunele practici de laborator bune garantează uh, teste științifice bune? Nu, răspunsul este nu. Trebuie ani de zile am uh, pus la punct uh, liniile de orientare pentru test la nivelul OCDE pentru a asigura o evaluare de risc bună. E vorba de proprietăți fizico-chimice, uh, Uh, efecte asupra ecosistemelor uh, acvatice de sol și așa mai departe. Și uh, orientări mai specifice sunt foarte importante, cum ar fi cele cu privire la produsele chimice. Avem peste 150 din aceste orientări OECD, orientări privind testarea, și uh, am fost întrebată dacă ele sunt uh, conform cu ultimele date științifice. Sigur că datele științifice nu o să fie întotdeauna um, de ultimă oră, dar avem sisteme care să ne asigure că orientările privind testările sunt uh, actualizate tot timpul pentru ca să îmbunătățim ultimele evoluții științifice. Am uh, am actualizat noile orientări, am publicat între 10 și 20 de variante de orientări actualizate în fiecare an. O bună practică de laborator, după cum spuneam, nu ține neapărat de știință, ci ține mai ales de controlul calității. Ea vorbește și de regulile pentru laboratoarele care au uh, desfășurat acele teste, vorbesc despre responsabilitatea gestiunii um, testelor, responsabilitatea directorului uh, studiilor, uh, apoi a personalului care se ocupă de calitate, potrivirea facilităților și echipamentelor folosite, uh, proceduri de operare standard, documentarea datelor brute, arhivarea Uh, tuturor uh, rezultatelor și așa mai departe. Deci o bună practică în acest domeniu înseamnă mai ales un bun control al calității pentru ca să ne asigurăm de integritatea uh, rezultatelor testelor. Cum ne putem asigura să avem încredere între țări în acest sistem de testare? Fiecare țară care este parte din sistem trebuie să creeze o autoritate pentru conformitate monitorizarea conformității pentru ca să se asigure că se respectă practicile, cele mai bune practici de laborator și uh, toate, se folosesc și toate auditările, toate studiile care s-au făcut, dar și pentru ca studiile și testele să se uh, desfășoare după orientări. Avem un sistem uh, care funcționează și care asigură că rezultatele unui studiu care au fost uh, obținute într-o țară dar uh, au fost generate în alta, pot fi auditate în interiorul rețelei uh, autorităților de monitorizare a conformității. Dacă Australia primește rezultatul unui test care a fost uh, desfășurat în Canada, ei pot cere autorității de conformitate uh, și de monitorizare a conformității să studieze dacă uh, îi se poate accepta rezultatul acelui test. Compliance Monitoring Authority is also... Și fiecare astfel de autoritate este la rândul ei inspectată prin intermediul revizuirii interpares. Ideea este de a ne asigura că în fiecare țară există abordări similare în ceea ce privește uh, controlele și la inspecțiile de laborator. În ceea ce privește domeniul de aplicare al uh, BPL, ei bine, este vorba despre toate testele neclinice, deci care nu sunt efectuate pe oameni. E vorba despre substanțe chimice industriale, farmaceutice, pesticide, biocide, medicamente veterinare, alimente, uh, aditivi uh, alimentari și furajeri. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Diderich. Dau cuvântul uh, doamnelei, doamnei Geisen Doamnelor și domnilor, înainte de toate vă mulțumesc pentru prilejul uh, acordat de a vă vorbi astăzi. V-aș lua la drum, dincolo de proceduri, și pentru a intra în minunatul domeniu al științei. Și anume vă voi vorbi despre efectul pesticidelor asupra solurilor. Solul este pielea pământului și uh, baza producției alimentare, bineînțeles. Așadar, vă voi arăta câteva elemente în privința utilizării pesticidelor în, în Europa. Aveți idee cam câte pesticide sunt uh, plasate pe piață? Practic, este vorba despre 2000 de pesticide, 500, mai mult de 500 de substanțe active diferite. De dimineață, nu, chiar dimineață, puțin mai devreme, am auzit despre glifozat, trebuie să știți că nu este nici pe departe singurul sau singura substanță, ci de, e vorba despre 2000 de astfel de substanțe. În Europa și la nivel planetar, utilizarea acestor substanțe este în creștere. Asta este o realitate. Acum, cum putem uh, asigura o evaluare de risc? în ceea ce privește efectele asupra oamenilor ca urmare a expunerii la aceste pesticide. Nah, din păcate nu funcționează. Deci ce puteți vedea aici este eco, ă, ecosistemul. Deci dacă se um, răspândește pesticid, întâi ajunge în, pe plantă, apoi în sol, de unde poate ajunge în pânza freatică, și deci poate afecta organismele acvatice sau să se depună pe uh, să se sedimenteze practic pe fundul um, cursurilor de apă. Colegii de la Universitatea din Wageningen au uh, reușit să găsească într-o sticlă de vin numai puțin de 26 de pesticide diferite, reziduri, bineînțeles. iar aceste pesticide apoi apar în apa de băut. Gra- din cauza eroziunii provocate de vânt, aceste reziduuri uh, sunt transportate. Rezidurile, de fapt, sunt transformate într-un praf și ne putem întreba pe bună dreptate ce conține acest praf care este mânat de vânt. Uh, efectele pot avea loc atât la uh, nivelul solului, cât și la nivelul apei, aerului, dar și, bineînțeles, în ceea ce privește um, efectele asupra sănătății. Evident, vrem cu toții o gestionare durabilă, dar trebuie să înțelegem înainte de toate ce ar presupune o gestionare durabilă și ce este o gestionare durabilă. Iată, în partea stângă puteți vedea levigarea sau percolarea, dacă vreți. Uh, se folosesc mai multe modele pentru a simula uh, transportul pesticidelor în um, pânza freatică și apoi la nivelul alimentelor și furajelor. Apoi, Apoi, prin răspândire, nu se știe foarte clar ce se întâmplă atunci când uh, pesticidele sunt transportate ca urmare a mm, eroziunii provocate de vânt. Din păcate, acest element nu este luat în calcul de niciun fel de reglementare momentan. Ce se întâmplă, deci, cu eroziunea provocată de vânt? Știți bine că atunci, după o ploaie serioasă, Uh, mare parte din particulele care înainte pluteau în aer se regăsesc pe pământ. Ei bine, multe dintre aceste particule sunt apoi absorbite de pământ. Și ajungem la componenta de răspândire. Ei bine, eu cred că ar trebui să știți că noi am făcut o primă evaluare a solurilor europene pe baza mm, informațiilor conținute în baza de date LUCAS, care este un program de monitorizare la nivel european. Și pentru întâia dată am uh, luat uh, mai, mai mult de 1000 de eșantioane, inclusiv de glifozat of European topsoils, of agricultural land. But what we found, found now out... Ceea ce am constatat acum, și toate aceste date nu sunt încă publicate, pentru că trebuie evaluat uh, studiul, e 83% din 63% uh, din solurile europene de fapt conțineau pesticide și nu vorbim de unul sau două, ci vorbim de 13 componente uh, într-un singur tip de sol. Am analizat numai 74 de substanțe active și nu toate 100, dar am găsit 43 de reziduri diferite. Nimeni nu știe ce efecte vor avea acestea pe ființele umane, pe animale și nu știm uh, nici amestecul lor ce efect vor avea, pentru că ele nu sunt incluse în procedura de evaluare a riscului. Ce se întâmplă cu procesele de eruziune uh, în urma vântului? Am făcut uh, o analiză și am constatat că, după cum vedeți aici, eroziunea vântului și eroziunea apei, ce se întâmplă cu pesticidele care sunt uh, transmise astfel prin soluri? Am găsit 10 de mili miligram pe kilogram în Olanda de glifozat în praf care a fost derivat din câmpurile de agricultură, iar acest glifozat se atașează de particulele uh, chimice, deci dacă oamenii se plimbă acolo, ei inhalează aceste particule. Nici nu există studii despre toxicologia acestor particule, particule de glifozat uh, și nu se știe care este efectul lor pe plămâni. Se știe că glifozatul Uh, este prezent așadar în momentul de față în praf. Ceea ce nu se știe este însă că când solul este supus eroziunii, atunci este fracționat și este de două ori mai uh, prezent în solul ero care a fost supus eroziunii decât în uh, cel care nu a fost supus. Haideți să ne întoarcem acum la viața solului. Vă spuneam că în sol trăiesc o milioane de, o, un milion de, specime, de specii. Regulamentul actual al EFSA prevede că trebuie testată expunerea concretă, aceea formulă de acolo doar pentru științ, oamenii de știință de aici, deci expunerea cronică la substanță este studiată și după aceea se vede dacă substanța respectivă este toxică pentru viața solurilor sau nu. Se testează și două tipuri de râme de compost, două tipuri de viețuitoare și cinci uh, tipuri de alte uh, insecte sau uh, iermi care trăiesc în pământ. Dacă testăm acestea, uh, iată ceea ce am făcut noi, am, am uh, publicat și rezultatele a ceea ce am uh, testat în articolul acesta pe care îl vedeți aici încercuit. Am văzut că structurile și schimbările în organismele solului sunt uh, cele care sunt afectate și nu speciile ca atare, ci structurile comunitare ale lor. Și tot timpul când vorbesc cu fermierii, întreb ce ați observat în ultimii 20 de ani în solurile dumneavoastră? Și indiferent unde mă duc, răspunsul este invariabil același. Nu mai putem să, ne, să scăpăm de ciupercile care ne afectează plantele, noi tot dăm din ce în ce mai multe fungicide și cu cele noi, dar nu putem să mm, scăpăm de bolile care sunt uh, legate de eroziunea solului și de problemele din sol. Și aici vedem foarte, un chart foarte interesant, cei buni, cei răi și cei urâți. Toți trăiesc în pământ în rizosferă, care este de fapt uh, stratul din sol care permite trăirea plantelor. Apoi avem pe cei răi. Cei răi sunt cei care îmbolnăvesc, pe, îmbolnăvesc plantele, sunt bolile solului. Și apoi cei urâți, adică patogenii umani, stafilococii și altele. Ce se întâmplă dacă în cazul acesta aplicăm glifosatul? Glifosatul omoară toate organismele care au o sinteză de proteină și deci omoară de fapt bacteriile bune pentru sol. Ceea ce îi omoară sunt sunt uh, ciupercile, există ciuperci uh, și în cartofi, dar și în uh, buruieni și crește din ce în ce mai mult procentul lor și nu se poate scăpa de ele. Micorița, de exemplu, care crește și ea în sol uh, și este importantă pentru fosfat, este și ea omorâtă de glifozat. Deci, concluziile mele, procedurile de aprobare pentru pesticide ar trebui să fie adaptate concentrațiile trebuie de uh, testare trebuie să fie făcute nu pe organisme, ci pe uh, schimbarea structurii comunitare al, a organismelor. Apoi, concentrarea trebuie să fie uh, confirmată de date de la fața locului. Este foarte important să se testeze amestecuri de substanțe active și formule, nu doar uh, substanțele active, pentru că acesta este efectul real care se produce în sol. Și e foarte important să fie testate amestecurile, pentru că de către organisme independente și dacă avem rezultate diferite, și valori diferite, atunci trebuie aleasă cea mai joasă. Așa uh, indică principiul de precauție. E foarte important să avem programe de monitorizare și să creăm valori prag pentru diferitele uh, eșantioane de apă, sol, praf la nivelul național Există acest lucru pentru cele interzise, dar nu există pentru substanțele aprobate nicio valoare, prag stabilită. Ideea mea este că am putea să ne uităm la procedura de aprobare, dar trebuie să ne uităm ce se întâmplă exact. Știm că multe substanțe sunt aprobate și, după cum ziceam înainte, ele revin pentru că sunt retrase de pe piață. Ideea mea ar fi că dacă sunt detectate în mai mult de 10% din eșantionul de apă, sol, mâncare sau uh, praf, să fie considerate uh, pe lista de uh, respingeri. Noi avem sisteme foarte sustenabile de agricultură, e nevoie de programe guvernamentale pentru ca să se poată um, aplica aceste concluzii. Am folosit pesticidele și în anii 60 și în continuare facem acest lucru, deși putem să detectăm cu robotică unde sunt uh, ciupercile, unde sunt uh, epidemiile. Deci trebuie să susținem Europa pentru ca să treacă la o Europa modernă. Mulțumesc! Merci. Merci pour vos interventions. Donc, je suppose que tout le monde a été attentif. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Cred că toată lumea a fost foarte atentă. Și acum Lansăm dezbaterea, schimburile noastre pe baza sistemului ping-pong și îi dau cuvântul lui Norbert Lind pentru un minut, o întrebare cu țintă precisă. Și o să facem întrebare-răspuns. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe ein... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare către domnul Diderich. Mulțumesc foarte mult pentru că ați vorbit despre bunele practici de laborator și ne le-ați explicat mai bine. Ne-ați explicat cum funcționează sistemul pentru că e foarte interesant în discuția pe care o purtăm despre care sunt studiile care trebuie mandatate la verificarea unor substanțe. S-a spus de câteva ori că e nevoie de mai mulți experți liberi, independenți, care nu urmează neapărat uh, la cele mai bune practici de laborator. Care sunt avantajele și dezavantajele între Good Laboratory Practices, GLP, bunele practici de laborator și uh, practica de uh, testare independentă. Vă rog, domnule Diderich, puteți răspunde. Mulțumesc foarte mult. Germana mea nu este suficientă pentru ca să vă răspund în germană, așa că o să vă răspund în engleză. Two points. Uh, first, nothing. Două argumente. Unul. Nimic uh, nu îl împiedică pe evaluatorul de risc să țină seama de toate studiile. Nu există restricții. Și toți evaluatorii de risc pe care îi cunosc <clears throat> țin seama, într-adevăr, de toate studiile. Avantajele uh, studiilor care se fac în afara linilor directoare de către laboratoare e că s-ar putea să facă știința să progreseze, pentru că uh, Uh, analizează aspecte care nu au fost încă standardizate, deci ar putea găsi lucruri pe care, potrivit protocolelor normale, mm, protocolelor standard, nu le-am putea afla. Dezavantajul, în schimb, e uh, problema um, reproductibilității. Odată ce avansăm în standardizarea metodelor de testare, înseamnă că uh, ele pot fi reproduse cu ușurință în laboratoare multiple ori un anume laborator nu ar fi putut proceda în acest fel. Deci, adesea, evaluatorul de risc, mai ales dacă rezultatele sunt oarecum ieșite din comun, evaluatorul de risc, deci, se va confrunta cu problema că nu știu cum să folosească aceste rezultate, deoarece nu s-a stabilit o metodă de reproducere a respectivului test. Iată dezavantajul uh, testelor nestandardizate. Președintele, mulțumesc. Bart Stas, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru intervențiile lor. Aș vrea să pun întrebări tuturor, dar ale doamna profesor Geisen. Practic, ne-ați spus că procedura de aprobare pentru pesticide nu e suficient de puternică pentru a evalua efectele pe, rezidurilor pesticidelor și ale efectelor lor asupra solului. Ne puteți explica mai în detaliu cum, în opinia dumneavoastră, uh, riscul neacceptabil pentru mediu nu a fost utilizat niciodată pentru a bloca, pentru a nu autoriza, de fapt, un pesticid. Ne puteți elabora un pic acest argument și, de asemenea, în concluzii, ați <clears throat> Uh, enumerat anumite lucruri. Uh, două lucruri. Uh, pe de-o parte avem un standard pentru testarea riscurilor în Europa pentru aplicarea pesticidelor la, pe sol. E vorba de teste efectuate deja pe diferite specii de viermi și alte bacterii care trăiesc în sol. Uh, Altfel, uh, substanțele respective nu ar fi fost aprobate pe, a, introduse pe piață. Deci, potrivit normelor și procedurilor uh, curente, um, substanțele răspund criteriilor. Altfel nu ar fi fost autorizate. Însă aceste proceduri se bazează, poate că au fost dezvoltate acum 30 de ani, bună oară procedura de mineralizare. Se baza deci pe tehnologii disponibile la vremea vreme. Astăzi putem face teste de tipul secvențierii ADN, eh, lucruri care nu erau posibile în trecut cu tehnologia modernă. Putem vedea exact cine exact trăiește în sol și ce eh, comunități de organisme suferă din aplicarea de pesticide. Deci ce credem noi e că ar trebui să schimbăm procedura datorită disponibilității actuale a unor tehnologii moderne și atunci am putea vedea exact ce se întâmplă în diferite soluri și să elaborăm standarde. Sunt de acord cu colegul, e nevoie de armonizare și de standardizare, dar asta bazându-ne pe tehnologiile de ultimă oră, ceea ce nu e cazul în momentul de față. Și, încă o dată, s-au testat întotdeauna doar substanțe unice asupra unor specii anume de viețuitoare și nu uh, mixurile. E limpede acum? Mulțumim, doamna Bonafe. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc tuturor și vreau să spun că mulțumesc în mod uh, special doamnei Geisen pentru ce ne-a prezentat. Însă, întrebarea mea este pentru domnul Butler. Dumneavoastră ați spus chiar la început că mediatorul european nu dorește să înlocuiască pe oamenii de știință, ci dorește să evalueze corect procedurile mai ales uh, dorește ca procedurile să urmărească principiul de precauție și criteriul de transparență. Tocmai pe acest punct aș dori să mă concentrez uh, așa cum am făcut-o și în audierea către, dom cu domnul comisar înainte, care a înțeles că Parlamentul uh, consideră că această temă este foarte sensibilă, tocmai pentru ca să evite uh, conflictele de interes. Întrebarea mea este următoarea. Mediatorul european s-a ocupat deja de transparență într-o procedură de evaluare din partea statelor membre în cadrul Comitetului PAF. În uh, ultimele audieri, Comisia a afirmat că transparența este asigurată de procesele verbale care sunt, asigurat, sunt publicate după reuniune. Eu aș dori să insist că aceste procese verbale nu sunt suficiente pentru a garanta transparența și aș cere de aceea să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră. Considerați că aceste procese verbale sunt suficiente pentru a garanta principiul de transparență care a fost solicitat de către cetățeni și dacă nu este așa, uh, Um, în baza consultării publice pe care ați lansat-o dumneavoastră, puteți să ne faceți alte sugestii pentru îmbunătățirea procedurii de transparență din acest punct de vedere? Vă mulțumesc! Merci! Mulțumim! Vă rog să răspundeți. Din păcate, Ombudsmanul European nu s-a ocupat de tema transparenței în acest context specific. Transparența e o temă transversală în foarte multe circunstanțe, dar nu și de data aceasta. Maniera în care lucrează ombudsmanul este că hotările, concluziile pe care le trage vin în urma anchetelor declanșate de plângeri. Deci, în această situație, ombudsmanul nu a formulat o opinie pe tema transparenței în acest context specific. Îmi pare rău, deci, că în această etapă nu vă pot fi de mare folos. Merci. Euh, Madame McIntyre. Mulțumim, doamna McIntyre, acum. Mulțumesc. Aș dori să adresez o întrebare domnului Didrich. Poate mă puteți face să înțeleg. În al doilea slide al prezentării dumneavoastră ne spuneați că există aproximativ 1000 de noi produse chimice în fiecare an. Apar 1000 de noi produse chimice în fiecare an. Și totuși eu știu că uh, odată cu regulamentul 1107, uh, care se află deja, cred, în al șaptelea an de implementare, doar 8 substanțe active au fost autorizate și puse pe piață. 57 de cereri de autorizare au fost depuse și 8 substanțe active au fost autorizate și realmente puse pe piață. 4 sunt chimicale convenționale, uh, substanțe cu risc scăzut. Știu că în uh, uh, legislația anterioară știu că a existat o medie de 8,6 substanțe noi aprobate în fiecare an, iar uh, Potrivit regulamentului 1107, eu 2. Ne puteți uh, lămuri uh, de ce aceste cifre sunt atât de mici comparativ cu acea mie de substanțe noi uh, care ar apărea? Mulțumesc! Cifra pe care am citat-o eu se referă la toate tipurile de substanțe, nu doar pesticide, deci include chimicale industriale, biocide, pesticide, produse farmaceutice și așa mai departe. Iar majoritatea realmente sunt chimicale industriale, motivul pentru care atât de puține pesticide sunt autorizate e costul uriaș pentru a dezvolta substanța activă, ingredientul activ și testarea dozajelor și constituirea dosarului de autorizare. În timp ce pentru chimicalele industriale, cerințele de punere pe piață sunt mai scăzute. Deci obstacolele de punere pe piață a chimicalelor industriale sunt mai scăzute. Mult mai multe Astfel de substanțe industriale, deci, uh, sunt uh, dezvoltate și apoi puse pe piață. Pot atunci să vă întreb, pentru că aici e Comisia pentru Pesticide, îmi puteți spune dacă această cifră se referea strict la pesticide, dacă ar fi să înlocuim acea mie de substanțe, dacă ne referim strict la pesticide, ce cifră vorbim? Ar fi vorba undeva între 10 și 100. Mulțumesc, Frederic Gris, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit mult de măsuri de urgență și articolul 53. Acum s-a vorbit foarte mult de informațiile de confirmare, adică acele informații complementare solicitate după autorizare. Și aici e problema, pentru că acestea intervin după autorizare. S-a explicat îndelung că există o diferență între solicitările comisiei și solicitările ombudsmanului. Doamna O'Reilly a calificat această procedură de proastă administrare incompatibilă cu regulamentele. Și citez doar câteva din concluziile ombudsmanului. Uh, Aș reveni la plângerea Pan Europe din 2013. A urmat ancheta, sugestii ale doamnei mediator, doamnei ombudsman în 2016, apoi raportul de pe 14 februarie, la Sfântul Valentin acest an, și apoi răspunsurile comisiei, care sunt total nesatisfăcătoare pentru ONG-uri, care au senzația că nu au fost deloc ascultate. Și știu că am doar un minut, dar vreau să pun acest Uh, acest, uh, această întrebare. Doamna mediator, uh, prin vocea reprezentantului mi-a spus că nu mai vrea să răspundă, dar poate comisia vrea să-mi spună ceva. Oricum, în ce fel doamna ombudsman va încerca și sperăm va reuși să-și facă auzită vocea pe lângă comisie. Vă rog. Doamna Julie, din partea comisiei. Cum am spus și înainte, noi am analizat raportul ombudsmanului și recomandările sale foarte serios și, într-adevăr, am răspuns în februarie și am dat, am avut o dare de seamă detaliată, substanță de substanță, cu toate explicațiile necesare asupra ce am făcut noi. În momentul de față, doamna ombudsman e cea care trebuie să evalueze Uh, dacă răspunsul nostru este adecvat sau nu. Ați menționat plângerea ONG-ului Pen Europe, care s-a plâns deja în 2013 pe lângă ombudsman. E bine, acest ONG a informat și Comisia în mod direct că nu uh, e uh, satisfăcut de răspunsurile Comisiei, iar ce a făcut noi acum, în luna mai, am răspuns ONG-ului respectiv și am explicat și mai în detaliu și cu poate mai multă claritate, mai multe explicații, am uh, răspuns tuturor punctelor din plângerea uh, lor. Deci am fost în contact direct cu ONG-ul uh, respectiv. Am răspuns cu diligență și ombudsmanului. Uh, suntem cât se poate de angajați în a utiliza această procedură de informare, de confirmare um, cu prudență și în mod limitat. Ce pot să vă mai spun? E că tema e una complexă. Veți vedea în răspunsul nostru către ombudsman că tema e una foarte complexă la fel și tranziția între primul set de legislație și al doilea, curentul set de legislație și diversi actori implicați. Însă am făcut toate eforturile necesare pentru a ne explica acțiunile și de ce am considerat că există un cadru uh, just pentru uh, această legislație. Vă mulțumesc! Cred că este important să subliniez un lucru și anume toate exemplele din uh, raportul Ombudsman din 2016 au fost interpretate în uh, directiva 91414 uh, prin perspectiva acesteia. Deci, deci nu s-a putut face, nu s-a putut practica pe marginea regulamentului din 2009. Ombudsmanul s-a exprimat cum că este îngrijorată în privința dispoziției explicite pe, uh, vis-a-vis -vis de regulamentul din 2009 și deci abordarea din 2009, considerând că a, uh, această abordare este insuficient de grijulie, să spun așa. În ceea ce privește raportul în sine pe care l-am primit din partea Comisiei uh, acum câteva luni, raportul pe ultimii doi ani, noi înțelegem că s-ar putea să apară o plângere pe aceste chestiuni și anume dacă practicile actuale ale Comisiei nu s-ar ridica la înălțimea standardelor Comisiei. Ombudsmanul nu s-a pronunțat în acest sens deocamdată. Mm, va trebui să o facă, dar abia după ce se va efectua o anchetă pe acest fapt. Deci deocamdată păstrează tăcerea ombudsmanul, pentru că dacă s-ar uh, pronunța, ar putea aduce atingere unei anchete în curs sau viitoare. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Ania azi de Camp are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, am o întrebare pentru domnul Diderich. E vorba despre acceptarea reciprocă a datelor pe baza bunelor practici de laborator. E vorba și de bune practici de inspecție până la urmă în domeniul laboratoarelor. Se știe bine că în Statele Unite există cinci astfel de inspectori pe uh, bune practici de laborator, iar în ceea ce privește, iar conform bazei de date a Agenției de Protecție a Mediului din Statele Unite, reiese că Monsanto în 10 ani a făcut obiectul unei inspecții, unui control. de ce să avem uh, încredere în acest sistem de acceptare reciprocă până la urmă, dacă așa stau lucrurile? Aveți cuvântul, domnule Diderich. Da, mulțumesc. Da, am două răspunsuri de dat. În primul rând, există destul de puține resurse la dispoziția EPA pentru autoritățile Inspecției de Mediu. E vorba despre Agenția Americană pentru Protecția Mediului. Impactul a fost destul de uh, negativ la adresa laboratoarelor americane și a bunelor practici de laborator din ultimii ani. Adevărul este că s-au realizat mult mai puține studii decât de obicei în Statele Unite și acest lucru se datorează faptului că Uh, întreprinderile care doreau să facă testare s-au temut de lipsa de încredere. Între timp, autoritatea de monitorizare la nivelul Agenției pentru Mediu Americane a găsit o modalitate de mm, suplimentare a resurselor și de uh, creștere a numărului de inspecții la laboratoare. Acestea fiind zise însă, există două autorități de monitorizare, una la EPA, una la EFDA. Uh, la um, Food and Drug Administration uh, inspecțiile sunt mult mai uh, drastice, deci există un dezechilibru, dar sperăm ca această situație să se rezolve în curând. Vă mulțumesc! Doamna Dornano, vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este pentru doamna profesor Geisen. În răspunsul pe care l-ați oferit la întrebările noastre în scris în privința alternativelor la fungicide pe bază de cupru, um, asupra căreia ne alertează Institutul Julius Kahn, um, am avut o audiție, o audiere de curând pe această temă, Dumneavoastră ați spus că, din câte știți, nu există produse pe piață care să poată înlocui aceste fungicide pe bază de cupru și că există doar cercetări, dar acestea sunt în curs. De ce nu există alternative, vă întreb eu? Este chiar imposibil, din punct de vedere tehnic, date fiind cunoștințele științifice actuale, să se pună la punct uh, produse care să facă să nu mai fie nevoie de fungicidele pe bază de cupru? Pentru că mulți sunt experții care avertizează în privința periculozității acesteia. Sau acest lucru se datorează lipsei de interes din partea sectorului uh, industrial, care mm, preferă să se concentreze pe un uh, produs uh, sigur din punct de vedere al eficienței, mai degrabă decât să încurajeze cercetarea pentru găsirea unei alternative care să nu fie bazate pe cupru. Vă mulțumesc pentru întrebare. De fapt, aici sunt două aspecte. Pe de o parte, capa sulfatul care se acumulează în soluri față de un pesticid uh, chimic uh, obișnuit folosite, folosit în agricultura nebiologică și care se descompune în sol. Ei bine, capa se acumulează, nu se descompune și tocmai acesta este motivul pentru care mulți oameni consideră că nu așa, că în agricultura biologică nu trebuie folosit capa sulfat pentru că acesta nu face decât să se acumuleze de-a lungul anilor. E vorba despre un micronutrient. Nu este toxic neapărat, dar dacă depășește o anumită valoare, atunci devine toxic pentru plante. Acum, este adevărat că pe piață nu există alternative pentru capa sulfat pentru acest fungicid. Dar pe piață există totuși plante rezistente la uh, atacul ciupercilor. Acestea sunt folosite pentru uh, uh, vița de vie, spre exemplu. Și atunci uh, vița nu, de vie nu mai este atacată de ciuperci. Deci întregul sistem agricol se bazează la ora actuală mai degrabă pe ideea am identificat un dăunător, se tratează imediat. Nu, ar trebui de fapt să începem de la uh, momentul însămânțării până la recoltare. Dacă nu există un ă, înlocuitor pentru cafa sulfat deocamdată, e drept că nu există, cel puțin unul organic, dar există plante rezistente care ar putea fi folosite. Nu știu, sper că v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc. Domnul Loazu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru doamna Geisel. În răspunsurile dumneavoastră înscris vorbiți despre problemele legate de sol. Mi-ați putea explica mie, agricultor fiind, care este impactul pe termen lung al glifozatului asupra faunei și florei din sol? că se vorbește despre o poluare a solului pe termen mediu și lung. În ceea ce privește produsele de substituție, aș pune degetul pe un uh, subiect mult prea rar uh, discutat. Agricultorii sunt văzuți drept poluatori, dar adevărul este că agricultorilor li se propun, dacă nu chiar li se impun anumite produse poluante, uh, agitându-se pe sub nas un eventual profit, la care, bineînțeles, fermierul ține, mai ales în aceste vremuri de criză. Există produse cu eficacitate echivalentă, dar care să nu ă, presupună și un cost suplimentar pentru fermieri? Pentru că dacă da, atunci aș vrea să știu dacă există produse sau tehnici care să uh, corespundă tehnicilor despre care vorbiți dumneavoastră, dar care să uh, Uh, ofere o rentabilitate similară pentru fermierii din ziua de astăzi. Mulțumesc! Mo, uh, ok, answer in English. Vă voi răspunde în limba engleză. Da, alternative există. Și ce e interesant este ce s-a întâmplat cu glifozatul. am vrut să ilustrez efectul, de fapt viața din sol este dezechilibrată ani de rândul după folosirea glifozatului. Ce recolte aveți dumneavoastră? Eu sunt agricultor cerealier, deci uh, uh, rapiță, mm, grâu, ovăz și este un constat pe, o constatare pe care am putut-o face pe propriile mele recolte. în ceea ce privește Uh, produsele fitosanitare pe care le folosesc și care, din păcate, cel puțin la prima vedere, nu au efectele scontate. Eu, sincer, nu am văzut uh, un impact realmente asupra sănătății pământurilor mele. Se tot folosește termenul pesticid. Eu um, refuz acest uh, termen pentru că pesticid vine de la pest, dăunător. Uh, dar, uh, totuși, în pământ uh, nu sunt doar dăunători. Și uh, aceste substanțe nu atacă doar dăunătorii. În Elveția și în Danemarca s-a pus la punct un prototip de de roboți care detectează prin infraroșu buruienile de pe câmp. Deci detectarea buruienilor se face prin infraroșu, buruieni pe care nu ți le dorești pe câmp, evident, și apoi uh, robotul în cauză poate să și plivească câmpul, iar dacă rădăcina este foarte adâncă, atunci pur și simplu robotul secționează uh, rădăcina respectivă, nu o extrage total. Apoi uh, și în uh, țările de jos uh, s-au pus la punct unii tot o serie de roboți care preîntâmpină deci folosirea glifozatului și iarăși se folosește detectarea prin infraroșu. Am zis dintotdeauna că aceasta este o modalitate mm, de a face agricultura, o modalitate modernă. Detectezi problema și tratezi problema respectivă, pentru că nici în medicină nu, te, nu se apucă cineva să te hăcuiască din cap până în picioare pentru a-ți scoate un apendice. Iar costurile nici ele nu sunt mai ridicate pentru aceste tehnologii. Dacă ai cumpărat acest robot odată, ai făcut practic o investiție care apoi se va uh, amortiza de-a lungul timpului. Iar în agricultura durabilă, dacă faci o astfel de investiție și cu ajutorul guvernului, ajutor financiar, uh, cred că poate prezenta o alternativă foarte sănătoasă pentru viitor. Mulțumesc! Iată, deci roboții sunt uh, soluția. Dacă îmi permiteți. Da, poate e posibil la cultura de porumb, dar la mm, grâu și ovăz nici docum nu se poate, pentru că rândurile sunt mult mai strânse decât la porumb. Deci nu cred că această tehnică va putea fi folosită la cereale prea curând. Mulțumesc. Robert Dorman are cuvântul de la coordonatori. Ja, danke, Frau Delaie. Mulțumesc. Doamna a trebuit să plece și m-a rugat să spun eu ceva pentru dumnea ei. Eu cred că de multe ori uităm că, de fapt, vorbim aici de substanțe bioactive și că acestea au uh, diverse efecte. Doamna Heisen ne-a prezentat, uh, Geisen ne-a prezentat mai multe consecințe a aplicării acestor substanțe. Doamna Geisen, vă dau dreptate Uh, sunt de acord cu ceea ce a spus mai ales în ultima frază. Eu cred că noi prea puțin am discutat despre problema unde și cum aplicăm aceste substanțe. De fapt, trebuie să discutăm mult mai mult despre tehnica de aplicare, despre noile posibilități. Pentru că, în general, fermierii nu tratează plantele pentru că le place foarte mult să meargă cu tractorul să stropească, ci pe, și nici pentru că este ieftin, pentru că nu e ieftin, e foarte scump. Eu cred de aceea că o folosire țintită ar duce și la o reducere a costurilor. Și de aceea zic că ar trebui să ne gândim mai mult la posibilitatea de creere de rezistențe la care ați făcut referire. Din păcate, suntem și foarte neglijenți atunci când importăm plante, fructe și uh, legume și aducem și boli în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la pesticidele pe care le-am folosit uh, din cauza muștii de oțet care a venit în uh, Europa și fastidioza silela care a venit de asemenea tot prin import în Uniunea Europeană. Aș vrea să vă întreb în ce măsură se poate introduce acest aspect tehnic în dezbatere, pentru că mie mi se pare foarte important. Mulțumesc! Despre ce dezbatere vorbeți? Dezbaterea ce se întâmplă cu pesticidele, pentru că ne tot depărtăm de substanța ca atare și eu zic că trebuie să folosim uh, ocazia să vorbim și despre cum aplicăm substanța, ce fel de tehnologie există pentru a putea folosi un minim de substanță activă. Eu cred că este o abordare foarte bună și cred că trebuie să introducem acest element în dezbatere, trebuie să ne îndepărtăm de tratarea uh, pe suprafețe foarte mari de exemplu, se stropește o suprafață întreagă și nu este cazul. Eu zic că e foarte important să introducem exact ideea dumneavoastră în dezbatere, poate și anumite procese de autorizare unde dumneavoastră vă pricepeți mai bine, tocmai pentru ca să se elimine această tendință de a uh, stropi pe suprafețe foarte mari și să se folosească doar țintit, preventiv. Să vedem dacă sunt uh, într-adevăr uh, bacterii, pentru că dacă ne uităm, de exemplu, uh, la frunze, uh, există frunze care sunt afectate de păduchi speciali și există roboți care doar elimină acele frunze. Deci există tehnologia pentru a putea să facem ceva pe baza lor în diferitele state membre. Dacă vă răspunde la întrebare, cam acesta ar fi răspunsul meu. Ok. Um, și Poc. Yeah, thank you, Chair. Of course. Domnul Poci. Vă mulțumesc. Țin să le mulțumesc tuturor experților pentru recomandări, dar eu am o întrebare de fapt pentru comisie. Pentru că mi se pare că ce spune comisia se bate cap în cap cu ce ne-a spus domnul Tarazona data trecută, când l-am întrebat despre glifozat și influența acestuia asupra solului. Domnul Tarazona mi-a spus da, efectele asupra solului sunt și așa mai departe. În documente există un capitol dedicat exact acestei probleme. Dar, de fapt, lucrurile, precum am spus, sunt contrare cu spusele doamnei Geisen. S-ar părea că, din potrivă, glifozatul nu a fost suficient de mult testat și mai ales asupra influenței asupra elementelor macrobiotice. E vorba de calea uh, metabolică comună, atât pentru plante cât și pentru microorganisme, deci ne-ați putea spune mai multe în această privință. Mulțumesc! Comisia are cuvântul întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Poci, pentru întrebare. Cred că vorbiți despre uh, întreb, uh, răspunsurile înscris din partea EFSA pentru audierea din 7 iunie. Și domnul Tarazona a spus că, într-adevăr, concentrațiile regăsite în studiul doamnei Geisen și, altor studi- și alte studii sunt într-o uh, variabilă Um, acceptabilă pentru glifozat. Doamna Geisen a spus că există cinci organisme testate în momentul de față în, uh, în ceea ce privește impactul asupra solului și doamna Geisen spun că ar trebui ca această paletă să fie mai largă, de fapt, să se facă mai multe teste cu mai multe tehnici pe mai multe soiuri. Acest, aceste elemente sunt în curs de actualizare, de fapt, în documentele noastre, iar pe noi la EFSA tocmai ne interesează foarte mult aceste aspecte. Mie nu mi se pare deloc că aceste poziții s-ar bate cap în cap. În studiul doamnei Geisen, uh, rezultatele sunt complet coerente cu, uh, cele, cu rezultatele noastre de la EFSA. Deci, pe de o parte, e vorba despre concentrațiile previzibile, în care e vorba despre um, cantitatea recomandată pe recoltă și cât se regăsește în sol apoi. Deci noi am um, văzut care sunt valorile și ce s-a prevăzut la EFSA, ce s-a prognozat la EFSA inițial. Apoi, în ceea ce privește concentrația, într-adevăr nu se face decât pentru 5 organisme, 0,005% din toate organismele vii din sol. Aceasta este practic norma. Dacă se încadrează în aceste valori, toate bune și frumoase, dar eu ce am spus e am fost că nu cred că se reflectă de fapt în uh, viața din sol. Există un uh, articol uh, sub semnătura Van Brühen care vorbește tocmai despre glifozat și despre lanțul de proteine și modul în care atacă glifozatul acest lanț. Deci dacă sunt uh, atacate organismele fără deci organismele care nu fac sinteză de proteine nu vor fi atacate de glifozat, nu vor muri de fapt. Dar, de fapt, nu se testează deloc acest aspect. Și uh, cred că întrunirea de la EFSA din septembrie va încerca tocmai să găsească noi tehnologii pentru testări la fața locului și uh, testări reale în privința efectului asupra organismelor din sol. Lucrurile sunt mai clare acum. Da, eu vreau să primesc răspunsuri cât mai specifice cu putință. Domnul profesor, spune, credeți că uh, procesul de autorizare actual este suficient? Mai ales în ceea ce privește răspunsul macrobiotului la pesticide? On, on methods, on Aceasta se bazează pe metode, pe tehnologii care au fost uh, dezvoltate acum mulți ani și se bazează pe posibilitățile pe care le aveau atunci Acum avem tehnologii moderne și sper ca această procedură să fie adoptată și sper să fie îmbunătățită. La fel de important este să se menționeze că glifosatul se găsește în combinații în sol. Așa s-a întâmplat și în 1973, unde uh, s-a uh, identificat pentru prima dată acest lucru și la fel s-a întâmplat și cu glifosatul acum. Merci, merci pour ces réponses. Madame McIntyre? Doamna McIntyre are cuvântul. Uh, <clears throat> thank you. I'd also like to um, address questions to... Mulțumesc. Aș vrea să o întreb ceva pe doamna Geisen. În primul rând, sunt foarte admiratoare față de ceea ce ați făcut uh, dumneavoastră și uh, organismul pe care reprezentați și am fost uh, foarte interesată de cercetarea pe plante, de ce citirea plantelor. Dumneavoastră ați spus că reducerea folosirii pesticidelor și uh, producția de uh, varietăți de culturi rezistente, de fapt, uh, necesită o procedură de cultivare nouă. Parlamentul trebuie să arate oamenilor că noile tehnici de cultivare trebuie să fie salutate și din perspectivă științifică și nu trebuie să fie tratate ca și cum totul este Frankenstein, totul este modificat genetic. În uh, Marea Britanie se face foarte mult uh, agricultură de conservare care uh, a dat roade. Dacă ne uităm la numărul de, la, la problemele pe care le-am avut cu uh, viermi în diferite tipuri de sol, uh, ne dăm seama că metodele acestea individuale sunt mai bune. Dacă vrem acest lucru, trebuie să um, analizăm foarte bine folosirea glifosatului. Sunt de acord cu dumneavoastră, fie folosim microspray-uri unde punem doar o picătură unde este nevoie, dezvoltarea roboților joacă și ea un rol foarte important. Eu cred că aceasta este calea pe care trebuie să o luăm. N-am ajuns încă acolo, dar uh, n-am înțeles exact care este poziția dumneavoastră mai ales pentru uh, agricultura de conservare care are un uh, efect foarte bun asupra agriculturii, din cauza prezervării uh, solului, trebuie să implice și felul în care se folosește glifosatul. Uh, e vorba aici de agricultură care nu implică o um, defrișare a terenului. De exemplu, se poate uh, avea și o cultură de iarnă, se lasă să se înghețe se lasă la suprafața solului și deci se folosește, se aplică doar pe un strat foarte subțire la suprafață unde crește buruiana. Nu e nevoie de glifosat atunci. Și după patru săptămâni, de exemplu, se folosesc tehnologii de smulgere a buruienilor sau se fac culturi amestecate fasole cu uh, orz sau altele, uh, care sunt tehnologii noi și sunt proceduri moderne și duc la biodiversitate și menținerea ei pe, pe, pe câmp. Este bine să ne gândim din perspectiva diversificării culturilor, pentru că atunci nici nu avem o afectare negativă a lanțului alimentar. Procedura de conservare, de agricultură prin conservare, e foarte bună și poate fi aplicată pentru că e sustenabilă. Și după cum ziceam, există efecte pozitive pe lanțul alimentar. Noi dezvoltăm acest lucru deja în mai multe proiecte europene cu foarte mult succes. Merci, merci pour cette... Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări foarte importante. Doamna Müller. Mulțumesc foarte mult, doamnă Geisen. Cred că cu tehnologii noi, cu tehnică se poate avansa, doar că trebuie să ne gândim tot timpul și în ce relație se află uh, ele și ce aduce până la urmă agricultorului acest avan, care este avantajul pe care îl aduce. Nu știu dacă lucrurile sunt chiar așa de repede uh, de implementat, cum ați zis dumneavoastră, eu zic că mai e nevoie de ceva timp. Eu am întrebare către domnul Diderici de la OECD. Comisia va mandatat cu mecanismul de consultare științifică și dumneavoastră ați fost arbitru pentru a putea să evaluați diferitele aprecieri științifice din ultima vreme. La ultima reuniune a Comisiei am discutat despre acest lucru. Se recomandă o dețire a schimburilor între agențiile Uniunii Europene și unele agenții din țări terțe. De fapt, e vorba de uh, asociații și instituții independente care se ocupă cu cercetarea științifică. Pentru a putea evita însă evaluări contradictorii, puteți din perspectiva OECD să ne spuneți ce se întâmplă în această uh, direcție deja, cum poate fi îmbunătățit uh, arbitrajul acesta și care este calea pe care trebuie să o ia uh, colaborarea internațională. SEMUL a cerut o întâlnire a FAO și uh, OMS împreună și vreau să știu dacă OECD-ul ar putea și el să joace un rol în această procedură și cum ar putea să arate implicarea uh, la nivel internațional, după părerea dumneavoastră. Da, mulțumesc pentru întrebare. Rolul OECD-ului de până acum s-a limitat la dezvoltarea metodelor Sarcina OECD-ului este să aducă țările la aceeași masă și să armonizeze procedurile și să, de, înlocui, de înlăturarea riscului, astfel încât să apropie țările care până la urmă iau aceleași decizii sau decizii apropiate. Până în ziua de azi, nu ne-am ocupat de substanțe individuale. Până acum câțiva ani, am avut un program de evaluare a gradului de pericol al diferitelor chimicale. Noi am evaluat uh, o serie de chimicale, dar niciodată nu am făcut acest lucru pe pesticide, pentru că, de fapt, din mai multe motive. În primul rând, este o procedură mult mai complexă. În al doilea rând, noi încercăm să facem țările să evalueze în același timp aceleași substanțe, pentru ca să poată să existe un schimb de informații. Aceasta funcționează între unele țări, țările care au o flexibilitate mai mare în ceea ce privește timpul pe care l-au la dispoziție pentru ca să evalueze substanța și unii decid să aștepte mai întâi verdictul unor țări. Uniunea Europeană însă nu are această posibilitate. Calendarul este prevăzut în legislație. Și pentru EFSA, de exemplu, e foarte greu să se întâlnească cu OECD-ul pentru a putea evalua substanțe în același timp. Poate că ar trebui să ne mai gândim la o procedură care să permită totuși așa ceva. Mulțumesc, doamna Hazenkamp. Vreau să puneți o întrebare? Doamna Rivazi, atunci. Atunci eu o să pun două întrebări. Doamna cam văd uh, timpul ei de cuvântul ei de cuvânt, așa că bun, eu accept. Aș vrea să pun o întrebare comisiei. Mi se pare totuși că este destul de ciudat ca la aceeași moleculă să putem avea norme diferite. Ar însemna să ne raportăm la două reglementări diferite. Vreau să dau un exemplu. Dacă uh, ne uităm la imunocroprid și e, analizăm uh, concentrarea necesară pentru a nu avea un efect. Pragul era de 0,02 micrograme pe litru în, uh, acum câțiva ani și se referea la produsele fitosanitare. Dacă ne uităm la reglementarea cu privire la biocide, nu mai suntem la 0,02, suntem la 0,0048 de micrograme pe litru pentru că avem mai multe informații și am uh, observat între timp că este mult mai toxică decât credeam. Deci normele sunt foarte scăzute. Și ceea ce este foarte straniu este că în 2016, de când datează reglementarea cu privire la produsele fitofarmaceutice, s-a revenit la 0,09 micrograme pe litru. Ceea ce înseamnă că timp de un an în vigoare au fost trei norme în vigoare. Norma pe biocide și pe fitosanitare aveam două norme. După cum spuneți dumneavoastră la comisie, totul merge foarte bine. Puteți să ne spuneți și nouă de ce merge totul atât de bine, dacă este așa? Apoi am o întrebare către doamna Geisen despre sol mă surprinde să văd că nu vorbește nimeni despre rolul pe care îl joacă glifozatul în antibiotice. Aceasta ar putea explica faptul că are o uh, consecință pe faună și floră. Se vede că există totuși aici o componentă cancerigenă, mutagenă, dar el este folosit și ca antibiotice, dar în Sri Lanka s-a interzis glifozatul din cauza bolilor rale. Vedeți, deci, că evaluările care se fac lasă de dorit, pentru că sunt reducționiste, nu se vede decât o mică parte a problemei. Înainte ați spus dumneavoastră că mm, în legătură cu solul nu avem o metodă uh, care se folosește prea modernă pentru că este veche și nu ține cont de toate evoluțiile moderne. De ce vorbește cineva, toată lumea, de rolul uh, în alte domenii al glifozatului, dar nu de antibiotic? De ce nu se aduce și aceasta în discuție? Comisia, vă rog, puteți să ne spuneți de ce sunt mai multe reglementări? Vă rog, Comisia, să ne explice. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Rivazi, pentru întrebare care vorbește despre coerența între evaluările făcute într-un cadru legislativ și în altul de către aceeași agenție în timp. Ca să revenim la felul în care EFSA și-a schimbat opinia din 2006 până mai târziu, a ajuns de la 06,009 la 009, îi se întâmplă foarte des acest lucru. Când EFSA primește noi informații, noi uh, rezultate, E clar că um, concentrația trebuie schimbată pentru că impactul asupra mediului s-a uh, devedit a fi altul, de aceea avem informații periodice, de aceea le introducem în proces și apoi ducem la o nouă referință, la un nou prag. Nu sunt foarte sigur în uh, ce moment ECA a făcut uh, evaluarea, dacă a fost în același timp când EFSA a coborât și ea în aceeași direcție, în direcția ECA, dar acestea fiind spuse, oricum eu sunt de acord cu dumneavoastră. Când se vede o diferență între ECA și EFSA pentru aceeași substanță, atunci noi încercăm să ne explice de ce este așa. Am avut un alt caz în care au existat concluzii diferite pe persistența unei substanțe în natură și explicația a fost că orientarea folosită și te temperatura de referință la care s-a normalizat sau normalizat datele. Pe unii au fost pentru 20 de grade, pentru alții 12 pentru ECA. Deci aceasta face de, um, diferența în gradul de degradare al substanței. Sunt gata să discutăm cine este de vină și ce se poate făcut, or, face, eu cred că avem cu toții dorința ca agențiile să ajungă la aceeași concluzie pe aceeași substanță și aceleași date disponibile. Mulțumesc! Eu am încercat să vă explic uh, efectul antibioticelor și chimatopasul ei se numește. Înseamnă că toate organismele, plantele și bacteriile care urmăresc aceeași sinteză de proteină vor fi omorâte de către glifosat. Un articol a fost scris în 2018 chiar Uh, a fost publicat de curând și puteți citi exact ceea ce s-a studiat în uh, legătură cu glifosatul în acest context. La fel se întâmplă și la noi dacă intră, de exemplu, în uh, organism, vedem că în um, intestine stafilococul este omorât de către glivozat, dar um, unele, unii streptococi nu sunt omorâți pentru că ei uh, au alt, alt proces de prelucrare a proteinelor. Deci, și uh, la fel se poate spune și despre um, ciuperci. Ele vor fi omorite, însă ce interesant este că toată lumea vorbește de glifosat, dar de fapt sunt și alte substanțe active care au un mod de acțiune specific, ceea ce înseamnă că ele intervin în metabolism într-un mod specific. Dacă nu se testează organismele care sunt uh, afectate, nu vom avea în final un efect concludent. Glifozatul a fost foarte la modă, dar de fapt sunt 500 de altele ca el care trebuie să fie investigate. Deci e foarte important dacă acum se interzice glifozatul, vom avea și altele CPA, metalin și altele peste câțiva ani. Glifosatul a fost detectat prima dată în 95 și la început uh, a fost uh, folosit în Vietnam, în război, dar uh, după aceea a apărut problema aceasta acum, în anii recenți. Atâta timp cât el mai este pe piață, oricum trebuie să se dezvolte o agricultură sustenabilă aici. Eu am discutat cu oameni din guvernul argentinian care ne-au spus că nu știu ce să facă pentru că vor să scape de această substanță, nu știu ce să facă. Dacă au, uh, avem ajutorul din partea Uniunii Europene, atunci acesta trebuie să fie, să fie aplicat pentru a susține tocmai agricultorii, dându-le o soluție, spunându-le care tehnologie poate fi aplicată directă și, direct și nu trebuie să fie deci se pot în continuare câștiga bani cu această procedură și atunci se poate face și uh, o mare diferență față de înainte prin felul în care sunt mm, aplicate. Dacă vedem peste 1600 de amestecuri de pesticide în 160 uh, de tipuri de pesticide în solurile europene, e foarte greu să detectăm așa ceva, dar ceea ce cred e că avem foarte mulți agenți poluanți în mediul înconjurător acum și ceea ce ar trebui noi să ne gândim este de ce să nu folosim principiul poluatorului plătește și nu a fermierului în cazul nostru, ci să ne gândim că nu avem măsuri de curățare. Nu există metode. De exemplu, DDT-ul care este acumulat de plante – nu este vina plan fermierului că se acumulează, pentru că el a, a aprobat toate produsele pe care le-a folosit. Însă produsele au rămas în sol, poate prin uh, tehnologii de radiație se pot elimina din sol. Merci, merci beaucoup. Monsieur Loiseau. Mulțumim, domnul Loiseau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă adresez domnului Dietrich pentru că metoda de realizare a studiilor uh, comune în mai multor țări OCD, mă întreb dacă eficacitatea lor a fost dovedită și altundeva. Apoi, credeți că aceste metode pot evalua? Și dacă da, sub ce formă? Mulțumesc! Cred că dezbaterea deosebit de agitat în Uniunea Europeană, mai mult decât în alte țări non-europene. Acestea fiind spuse, toate statele cer o ameliorare continuă a metodelor de evaluare a riscurilor, precum și a metodelor de testare. OCD funcționează, ca să spun așa, pe sistemul țărilor lider, când e nevoie de o reglementare, dacă e nevoie de o metodă de măsurare a compoziției uh, unei uh, populații de bacterii în sol, dacă există o țară sau poate chiar Uniunea Europeană care ne cer astfel de teste, ca astfel de teste să fie standardizate, e bine, atunci OCD-ul um, preia această sarcină. Reglementările în ce privește pesticidele Uh, sunt unul din motoarele dezvoltării de noi metodologii. Vă dau un exemplu. Există o nevoie importantă de a avea metode de depistaj pentru toxicitatea neurodezvoltării. Metoda existentă ce folosește foarte multe animale uh, și extrem de costisitoare Eh, solicită testarea sistematică a tuturor substanțelor în acest eh, domeniu. De ce e nevoie de astfel de testare? Eh, pesticidele sunt unul din motoarele de ameliorare și actualizare a liniilor noastre directoare. În afară de pesticide, ar mai fi nanomaterialele și perturbatorii endocrinieni. Uh, Însă pe locul 3 sunt în mod evident pesticidele. Mulțumim. Acum mai au încă trei cereri uh, de intervenții. Domnul Watts, domnul Ruș și doamna Michel. Domnule Weitz, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, bun venit în împărăția ecologiei aplicate în agricultură. Din păcate, ați ratat pe domnul Dorfman dacă aveți uh, chef să faceți publicitate pentru americani, pentru societăți care aproape că nu folosesc pesticide, dar ar trebui să vorbiți cu domnul Dorfman. Am o întrebare pentru doamna Gaisen. Există anchete despre ce impact au pesticidele pe sol. Dar ce se întâmplă cu acumularea diferitelor pesticide și a metaboliților lor? Există cercetare? Puteți să ne spuneți ceva despre aceasta? Și sunteți de părere că, de exemplu, analiza populației uh, de râme ar fi un bioindicator pentru folosirea exagerată a pesticidelor și o întrebare pe care vreau să mai adaug la aceasta este că E vorba și despre felul în care acest uh, sol contaminat are un impact asupra sănătății. Există studii despre afectarea sănătății în cazul în care o parte din sol uh, este inhalată sau intră prin uh, alimentație în corp și care sunt efectele negative. Nu, nu există nimic. Singurul lucru care există, zic în germană, Există un studiu care arată care sunt pesticidele care se găsesc în soluri. Am găsit peste 60 de amestecuri în, și 83% din solurile Europei pe care le-am studiat au fost pozitive. Efectele pe viața ă, solului sunt necunoscute. Acum luăm probe, eșantioane din ă, soluri care conțin pesticide și analizăm ce se întâmplă cu uh, secvența de ADN cu biomul solului. Sper să avem rezultate la sfârșitul anului, atunci vom putea avea primele rezultate. Știu că și colegii din Elveția încep același studiu. Cred că săptămâna viitoare, uh, anul viitor vom avea primele rezultate. Râmele reacționează foarte sensibil la anumite ciuperci, la, la fungicizi, îmi cer scuze, iar uh, la altele nu reacționează. Glifosatul era rece. depinde cum acționează diferitele substanțe, dar eu zic că râmele sunt indicatori pentru solul, dar ce am arătat aici cu cei buni, cei urâți și cei uh, răi e foarte adevărat. Felul în care se comportă unul față de ceilalți este important pentru un sol sănătos, iar solul sănătos este mult mai rezistent în fața dificultăților. Seceta, știți și dumneavoastră. Deci dacă viața solului este intactă, atunci avem mai puține insecte, de exemplu, dacă aveți mult, foarte multe insecte uh, sau omizi uh, care uh, sunt pe câmpul dumneavoastră, poate câteodată o să mănânce chiar elemente care sunt nocive. Eu sunt agronom la bază și lucrez foarte mult cu agricultorii este pentru prima dată că am avut o întâlnire cu fermieri din Olanda cu, care au peste 200-250 de hectare fiecare, agricultură convențională. Au venit toți să ne spună, deja, de exemplu, un uh, fermier mai în vârstă mi-a spus că este teamă că îi las copilului meu substanță moartă lucruri pe care unii dintre ei nu le constataseră, dar foarte mulți au venit să raporteze probleme foarte mari unde spuneau că viața solului nu mai este bună, nu mai este sănătoasă. Am fost și în Estonia uh, de curând, săptămâna trecută și și acolo tot așa ne-am întâlnit cu agricultorii și am întrebat care e situația și ei ne-au spus că și dacă mm, fac agricultură de conservare și nu schimbă culturile sau um, stropesc cartofii de 12 ori pe sezon, adică 4 luni este sezonul, uh, atunci ei stropesc tot, pe toată suprafața, deci nu numai acolo unde planta are probleme. Deci efectele, de aceea, la glifosat nu se știe exact care sunt, după cum spuneam, pe sorturile de, de soiurile de ciuperci, iar pe restul vom vedea anul viitor. Probabil că vom avea primele rezultate pentru ca să știm ce se întâmplă cu întreaga uh, populație de organisme a solului. Mulțumesc! Merci, merci, Madame Ja, herzlichen Dank. Meine Frage... Mulțumesc. Întrebarea mea se adresează domnului Butler. Când am ascultat-o pe doamna Iuli, chiar ei a vorbit despre faptul că totul trebuie să se respecte strict la regulă și că așa a făcut și comisia. Dânsa însă ne-a explicat că n-a fost totul chiar atât de strict întotdeauna, dar că a raportat ombudsmanului, doamnei ombudsman și a spus uh, aceea a spus cum trebuie să ne comportăm. Eu sper că v-am înțeles bine când ne-ați spus că două din 10 substanțe active rămân trebuie să fie limitate după aplicare. Acesta, acesta a fost concluzia cu care ați tras-o când ați avut rezultatele și domnul comisar Andrukaitis ne-a spus că nu au toate datele întotdeauna, dar că uh, unele substanțe sunt totuși aprobate pentru că există presiune foarte mare, presupun eu, din partea industriei. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Aveți uh, impresia că lucrurile se vor schimba? Pentru că din 2009 avem nouă, câteva reguli noi. Dumneavoastră ne-ați lăsat uh, de înțeles că și aici va avea loc o evaluare. Eu, sincer, nu am această încredere. Nu mi s-a părut de încredere să trebuiască să constatăm că, de fapt, Comisia este împotriva, uh, merge, acționează împotriva regulilor și că permite totuși uh, o, o accelerare a unei proceduri împotriva regulamentului. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Cum credeți că Parlamentul, dar și Ombudsmanul poate să acționeze în situația dată? Nu mai are nicio legătură cu principiul de precauție dacă se întâmplă așa ceva cu fermierii din, uh, din Europa. Mulțumesc! Well, first of all, the Întâi de toate, referirea pe care am făcut-o la două din zece substanțe care atunci când evaluarea a fost încheiată prin informațiile de confirmare și raportul comisiei către ombudsman s-a arătat că două din uh, opt substanțe pentru care s-a primit uh, informarea de confirmare a permis comisiei să restrângă utilizarea respectivelor două substanțe. Într-un caz, noua autorizare va fi doar pentru utilizare in, în interior, nu și în exterior. În al doilea caz, utilizarea va fi redusă, cum am spus și mai devreme. Aceste comentarii ale ombudsmanului au fost făcute în contextul deciziilor luate potrivit regimului reglementar anterior, directiva, deci, uh, spre deosebire de regulamentul din 2009, care este în vigoare. Ce se Uh, s-a întâmplat potrivit regulamentului din 2009, comisia a fost uh, a, a, suficient de atentă sau nu, e bine, ombudsmanul a exprimat o preocupare în avizul său, pentru că potrivit regulamentului 2009 există un temei pentru a aproba o substanță în așteptarea unor informații suplimentare. Ori, această Oportunitatea pe care o oferă procedura ar trebui utilizată extrem, extrem de prudent și strict uh, cu respectarea cerințelor. Nu ne-am ocupat încă de cazuri în care uh, au fost decise potrivit regulamentului din 2009 încă. Uh, Așa încât, în afară de a exprima o nevoie de prudență generală uh, referitor la această procedură de informare de confirmare, ombudsmanul nu e într-o poziție de a se exprima ferm dacă a fost uh, corect folosită sau nu această procedură, pentru că încă nu uh, am avut uh, plângeri de acest gen în noul cadru legislativ. În ce privește rolul ombudsmanului în termen general, pe care l-ați citat la sfârșitul întrebării dumneavoastră. E bine, ombudsmanul reacționează la teme, la plângeri um, înaintate de cetățenii sau instituțiile din UE. De asemenea, are capacitatea de a lansa din proprie inițiativă anumite anchete, dar uh, o serviciul nostru este unul foarte limitat, este doar 65 de posturi și capacitatea noastră de a prelua dosare, anchete, e limitată. Ca atare suntem foarte selectivi. Deci trebuie să fim, repet, foarte selectivi cu temele pe care le abordăm, ce putem face. Îmi pare rău dacă de mai multe ori în această după-amiază am spus același lucru, anume că ombudsmanul nu s-a ocupat de cutare sau cutare problema, dar asta e situația și nu ar fi înțelept să lansăm opinii și avize care nu au fost sufici- pe teme care nu au fost suficient anchetate. Iată de ce nu pot să vă ofer mai multe informații decât atât. Vă mulțumesc! Aș dori să vă transmit totuși că am auzit că și procedurile de aprobare nu sunt cele mai moderne. Există metode foarte noi. E vorba până la urmă de baza noastră, de solul nostru, de viața noastră, e de viitorul uh, omenirii este vorba aici, dacă vom supraviețui sau nu pe această planetă. Aș dori de aceea ca tema să fie pusă pe agenda, în continuare, pe agenda ombudsmanului. Mulțumesc! Bun. Any changes to the overall... Orice schimbare la sistemul general de reglementare pentru autorizarea substanțelor și punerilor pe piață, orice schimbare va ajunge și la noi. Pentru că așa e legislația, dar colegislatorii mai întâi trebuie să lucreze. Ombudsmanul se ocupă doar de plângeri și, și știe de o serie de probleme, dar până la urmă Deciziile finale le iau legislatorii. Ombudsmanul poate interveni doar ocazional. Președinta, comisia dorește și ea să intervină? Confirm ce a spus domnul Butler. Este foarte important și poate e uh, sămânța neînțelegerii uh, pe care am constatat-o și în scrisoarea ONG-ului care a făcut plângerea. Trebuie să distingem între uh, situația directivei versus regulament. Eh, directiva 414, ei bine, acolo nu era stipulată nicio condiție dacă uh, informarea de confirmare poate fi impusă sau nu, în timp ce acest lucru e prevăzut în Directiva 1107 din 2009. În scrisoarea din 2018, în raportul nostru am arătat că aplicăm aceste prevederi din 2009 așa cum au fost ele gândite de legislator. Deci, ombudsmanul poate avea un aviz aici, dar scrisoarea din partea ONG-ului se referea din nou la aceste cazuri vechi de substanțe autorizate potrivit directivei anterioare, așa cum am explicat. Mi-am explicat de asemenea tot ce am făcut între timp, între cele două <clears throat> acte legislative. Iar datele, informațiile de confirmare au arătat că reducerea ratei de aplicare pentru oxilofobă era necesară, însă pentru celelalte substanțe nicio schimbare nu era necesară, deci uh, informațiile de confirmare au arătat că deciziile anterioare de fapt erau corecte. Mulțumim, doamna Neschel. Dann darf ich vielleicht die Runde abschließen. Voi încheia eu uh runda de întrebări. Mulțumim foarte mult tuturor oaspeților noștri. Pentru mine, un lucru trebuie totuși să se spună aici. Este vorba de caracterul științific, despre știință e vorba aici. Eu am o întrebare către dumneavoastră, doamnă Geisen. Dacă știința face conștient o misiune, dacă numai știința nu face decât să analizeze numai o parte și închide ochii în mod conștient în fața unor lucruri pentru ca să nu vadă lucrurile celelalte, atunci și ei sunt uh, co-vinovați. Eu cred că totuși uh, ei nu pot să-și permită să apese numai pe pedala câștigării banilor. Dacă oamenii de știință nu sunt decât uh, uleiul într-o oală care trebuie să fiarbă neapărat pentru ca să iasă bani, eu nu este cred că aceasta este știința pe care o doream pentru Europa. Eu vroiam ca lucrurile să țină de curiozitate, de adevăr și să se găsească o variantă mai bună. Aceasta este pentru mine știința, dar dacă știința este aici numai pentru ca să nu uh, facă să colapseze sisteme care de mult trebuiau să se răstoarne, atunci ceva nu funcționează aici. Iar comisia nu este numai uh, cea care trebuie să garanteze tratatele, ci este și uh, gardianul oamenilor. De aceea ar trebui să înțeleagă acest rol ca atare. Dacă dumneavoastră la comisme, la comisie vreți să ne scoateți diferite articole care sunt mai bune aici sau dincolo, atunci întotdeauna e vorba despre oameni, e vorba de viitor, e vorba de soluri, e vorba de insecte și să știți că a fost foarte clar acum de ce oamenii nu mai au încredere în procedura de aprobare a ă, glifozatului și de ce au pierdut această încredere. Au simțit-o pur și simplu cu instinctul că ceva nu este corect și câteodată funcționează burta mai bine și instinctul decât capul. Je trouve c'est une très belle conclusion. Iată o splendidă concluzie. Nu cred că se așteaptă vreun răspuns, a fost o pledoarie. Dar dacă doriți, doamna Geisen... Să nu vă faceți griji, sunt destuli uh, oameni de știință care se ocupă de problema aceasta. E foarte dificil să primești bani pentru acest tip de uh, problemă. Dar să nu vă faceți uh, griji, suntem o rețea de oameni, încercăm într-adevăr din punct de vedere științific să punem la îndoială lucrurile, noi nu suntem politicieni, noi suntem oameni de știință care vrem să știm cum este de fapt și noi punem la îndoială sistemele existente. Sisteme care, atunci când noi considerăm că sistemele ar trebui să fie adaptate și ar trebui schimbate. Sunt multe lucruri în știință care funcționează și sunt în rețea în toată Europa. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președintele. Aportul dumneavoastră ne va ajuta enorm în fortul nostru de redactare. Comisia e acolo pentru a aplica legislația. Noi aici facem regulile. Suntem co-legislatori. Deci, ne revine acum sarcina și responsabilitatea uh, de a redacta acest raport. E adevărat, Comisia ne va ajuta, uh, vom progresa împreună, în mod colectiv, dacă am înțeles bine ce a spus și domnul comisar, care urmărește efortul nostru și, firește, ne hrănim din toate informațiile obținute de la dumneavoastră, stimați experți. Și cum spune Maria, Maria lucrăm nu doar pentru interesul unora sau al unii, ci pentru toți cetățenii. Vă mulțumesc tuturor. Lupta continuă, efortul continuă în mod colectiv. Mulțumesc tuturor. Et merci aux interprètes de nous avoir accompagnés. Pardon, je vous avais presque oublié, mais non, quand même, pas de problème. Merci à vous donc euh, de vos travaux.